Då återupptar jämställdhetsutskottet sammanträdet och vi går in på den... Haideți să continuăm uh, întâlnirea. Continuăm deci cu Comisia FEM și cu ordinea de zi. Punctul 2. Adoptarea ordinii de zi. Vreau să vă întreb, sau mai bine zis, să vă rog să vă uitați pentru că se propune, de exemplu, la punctul 13 uh, o modificare. Ni s-a cerut chiar să scoatem punctul 13 de la ordinea de zi. Doamna Gurmai, care este reprezentată pe pentru chestiunea gender mainstream la Comisia AFCO, a hotărât să nu mai depună niciun amendament în faza actuală Iată de ce punctul 13 va dispărea de pe ordinea noastră de zi. Punctul 14. Doamna Zaborska are o propunere și la cererea dânsei am hotărât să amânăm acest punct pentru ședința viitoare a comisiei noastre, deci 14 se amână pe mai târziu. Punctul 15. Doamna Iana Kudakis, avizul dânsei. La cererea dânsei, acest punct va fi discutat tot așa, mai încolo. Deci, pe scurt, punctul 13 iese de pe ordinea de zi, iar 14 și 15 se amână pe mai încolo, la o altă ședință. Dacă nu aveți obiecțiuni, putem să adoptăm ordinea de zi astfel modificată. Deci, ajungem la punctul 3. Și am două uh, informații pe care vreau să vi le dau în legătură cu două întâlniri. Prima, pe 30 noiembrie, adică mâine, va avea loc o întâlnire a Comisiei Interparlamentare, subiectul fiind modul în care putem să îmbunătățim viața familiilor europene. Iată o întâlnire care va avea loc mâine și membrele, membrii sunt uh, invitați, invitate să participe. Bineînțeles, mai există o întâlnire, o audiere publică pe 1 decembrie de la 3 după masă la ora 6 după masă. O întâlnire organizată de Comisia Pescuit, iar Subiectul este următorul. Femeile și dezvoltarea durabilă în sectorul pescuitului. Bineînțeles, oricine este interesat, această uh, ședință este încurajat să participe. Punctul 4. Adoptarea procesului verbal al reuniunii din 28-29 anul curent, septembrie anul curent. Dacă nu sunt obiecțiuni sau comentarii la procesul verbal pe care de altfel l-ați primit în documentele de ședință, considerăm că și acesta sau acestea pot fi adoptate. Așa că trecem la punctul 5. Pe ordinea de zi de astăzi este vorba de strategia UE pentru integrarea romilor. Este un subiect de actualitate extrem de interesant. Comisia Libe are inițiativa și doamna Iaroca este raportoare la Libe. Așa că sunt foarte încântată că doamna Iaroca poate să ne prezinte direct raportul și noi vom vota mâine la comisia noastră, așa că imediat dau cuvântul doamnei Iaroca. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, sunteți extrem de amabilă. Nu o să vă răpesc prea mult uh, timpul. Sunt încântată că pot să fiu raportoare și vicepreședinte la LIBE pentru că am lucrat în ultimii cinci ani în mod, în mod foarte eficace în ceea ce privește promovarea, integrarea romilor. Și, practic, uh, pot să vă spun că, având în vedere experiența mea la LIBE, uh, pot să spun, deci, că cooperarea cu dumneavoastră a fost extrem de bună. Am încercat, deci, să integrez elemente și veți vedea că Practic, ce m-a interesat foarte mult în raportul meu a fost baza juridică uh, privind statutul romilor în țările membre și care ar trebui să fie politicile și strategiile adoptate. Deci, din comisia noastră, practic, nu putem să avem un input extrem de semnificativ, dar, bineînțeles, sper că toată lumea, încetul cu încetul, va uh, a lua cunoștință de această problemă, în special de șomajul femeilor. 60% dintre femeile rome din Ungaria sunt la șomaj, un impact deci major asupra femeilor, asupra copiilor, categorii extrem de vulnerabile, pentru că nu au loc de muncă, nu au hrană uh, și, în orice caz, nu la fel de mult ca bărbații. O altă problemă este discriminarea, discriminarea femeilor rom, care iarăși nu poate fi comparată cu discriminarea de care suferă uh, bărbații romi sau uh, de, ce ar putea, de, de, de ce suferă femeile din majoritate. Deci există discriminare practic pe toată linia, pe tot parcursul vieții pentru aceste femei rome și am propus cinci amendamente în acest sens. Primul vorbește despre reintegrarea femeilor pe piața muncii, inițiative de antreprenoriat, pentru că E vorba de inițiative care trebuie să fie extrem de viguroase, pentru că, încă o dată vă spun, femeile acestea au, suferă foarte mult din cauza șomajului mai mult decât bărbații din comunitatea respectivă și aceste lucruri, acest șomaj are un impact deosebit asupra însăși uh, țesăturii familiei, funcționării familiei, pentru că până la urmă cineva trebuie să meargă să găsească un loc de muncă și se pare că bărbații nu prea se mișcă în acest sens. Chiar uh, cercetări recente au demonstrat acest lucru, de aceea femeile trebuie să o facă. Iată de ce noi sperăm că femeile rome vor putea într-adevăr să intre uh, pe piața muncii și să, să, să aibă un rol activ pentru că trebuie să-și crească copiii și trebuie să-și hrănească familiile și uh, să nu uităm că dacă nu, familiile se prăbușe, se destramă, din ce ce mai mulți copii intră în instituții și iată, uh, aceste lucruri trebuie neapărat luate în considerare. Trebuie să avem un caracter durabil economic al acestor familii. Deci e vorba de o intrare care trebuie să fie sigurată pentru femei în uh, societate, la nivelul deciziilor, la nivel economic, social. Uh, aceste lucruri trebuie să, deci, să fie uh, stimulate pentru ca, diferite, ca femeile și organizațiile de femei rome să poată într-adevăr să preia inițiativa. La nivel local, la nivel național, la nivel internațional este foarte important să avem femei la toate nivelurile, la toate eșaloanele, din toate grupurile. Practic, multe femei sunt uh, sau nu sunt deocamdată uh, membrii proeminenți ai familiilor lor, dar ar putea în viitor să reprezinte cu succes comunitățile lor. În orice caz, chiar și la nivelul organizațiilor de femei rome, acestea sunt foarte puțin eficace, dar acest lucru poate fi schimbat. Al treilea aspect se referă la ce v-am spus la început, uh, și anume că nu am putut să punem foarte mult în ceea ce privește egalitatea uh, de gen în acest raport. Uh, pentru mine rămâne totuși un obiectiv major. Am făcut tot ce am putut pentru a sublinia acest aspect și sperăm uh, că aceste lucruri uh, și discriminarea pe care Comisia dumneavoastră a urmărit-o cu multă atenție în ultimii ani va, vor fi și ele integrate în raport. Ultimul uh, lucru, datele, datele statistice. Avem uh, puține date legate de aceste, această împărțire pe gen în cazul femeilor rome ne lipsesc aceste date și nu avem o evaluare de impact suficientă. Avem nevoie deci de aceste date, de aceste cifre pentru a într-adevăr actualiza și intensifica eforturile noastre și pe anii viitori strategia noastră. Deci datele sunt absolut necesare și, în fine, dacă îmi permiteți, vreau să vă invit mâine. Știu că mulți dintre dumneavoastră ar putea să fi interesați de aceste studii. E vorba de studii universitare um, care sunt uh, conduse, de exemplu, de un profesor uh, universitar din Bulgaria. De asemenea, uh, profesori universitari care lucrează în taberele de romi uh, în Ungaria, în Italia, au făcut uh, cercetări extrem de prețioase și de interesante și aș dori să veniți mâine la audierea Libe, unde vom asculta aceste contribuții. Și ați vorbit și despre a doua ședință de pe 1 decembrie, care va avea loc după masă. Vă mulțumesc! Tak fru Jaroka och på utskottets vägnar. Mulțumesc foarte mult, doamna Iaroca, și uh, Aș dori să-i mulțumesc, cum spuneam, doamna Iaroca, pentru că știam, știm cât de dedicată și de angajată este în acest uh, proces. Uh, ea ne-a ajutat să conștientizăm populația în ceea ce privește situația populației rome ca întreg, în ceea ce privește șomajul, sărăcia, um, lipsa de educație și de formare profesională și așa mai departe. Deci ne bucură foarte mult faptul că doamna Iaruca s-a analizat situația femeilor rome și a copiilor romi. Așa încât vă mulțumesc foarte mult și acum aș dori să le dau cuvântul uh, doamnelor deputate care doresc să intervină. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și doamnei Iaroca. Este un raport foarte bun pentru că, într-adevăr, aveți uh, pe bună dreptate reputația unei experte. Pot să susțin toate aceste amendamente Singurul uh, element care îmi lipsește oarecum, cred că ar fi extrem de important să includem ceva legat de schimbul de bune practici. Pentru că atunci când am discutat aceste subiecte, chiar și în țările de jos, acolo unde nu avem uh, romi și nu avem uh, cine știe ce probleme, uh, Imaginea generală stereotip este că luarea de măsuri este inutilă oricum, pentru că nimic nu va schimba vreodată poziția societății rome, ceea ce este, bineînțeles, uh, o aiurală și există practici bune care ar trebui să fie împărtășite cu alții și există multe uh, bune practici care uh, sunt puse în practică la nivel municipal. Deci eh, municipalitățile ar trebui să promoveze mai mult acest schimb de informații. Deci cred că ar fi foarte bine dacă am putea include ceva similar aici. Mai am și o scurtă întrebare legată de procedura pentru aceste amendamente, pentru că nu am înțeles pe deplin. Acestea sunt amendamentele pe care le veți depune la LIBE, dar mm, o să le votăm și noi aici, în cadrul Com Comisiei FAM. Deci, nu știu dacă vom avea ocazia să depunem și noi amendamente. Poate am ratat o reuniune a coordonatorilor, dar dacă ne-ați putea uh, lămuri această problemă, v-aș fi recunoscătoare. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult. Doamna Pike, din partea Comisiei Europene, a solicitat să intervină. Mulțumesc, doamna președinte, și eu aș uh, dori să-i mulțumesc uh, doamnei Livia Iaroca pentru acest raport și pentru activitatea sa în uh, Comisie și în Parlament în ceea ce privește situația romilor. Comisia va avea ocazia să uh, își mai exprime poziția, vor fi comisari invitați uh, la Comisia Libe și poate ar fi util dacă v-am spune care este activitatea pe care o desfășurăm acum. În ceea ce privește situația romilor, știm cât de gravă este discriminarea cu care se confruntă în toată Uniunea Europeană și în toate statele membre. Știm că majoritatea dintre ei sunt marginalizați și în condiții de sărăcie. Totuși, Uh, s-a adoptat în anul 2000 o directivă privind discriminarea pe bază etnică, care acoperă și Roma. Bineînțeles, uh, pe lângă această legislație s-ar putea face foarte, mult mai multe privind conștientizarea indivizilor care uh, practică această politică. Uh, Continuăm de asemenea să lucrăm cu organismele legate de uh, egalitatea de gen. În 2008, Comisia a publicat o analiză în ceea ce privește mecanismele și posibilitățile de finanțare la nivel european care ar putea sprijini statele membre în implementarea măsurilor de integrare a romilor. Uh, Uh, diagnosticul a fost că atât UE cât și statele membre trebuie să facă mai mult pentru a fi mai eficienți. Și în aprilie ne-am uitat la ce s-a realizat în acești doi ani și pentru prima oară Comisia a avut o uh, comunicare care viza în mod direct și specific integrarea romilor. În 2008 am subliniat cât de important este în acest domeniu uh, să existe o perspectivă de gen, poate mai mult decât în alte domenii. Așa cum a spus și Livia, fetele și femeile rome se confruntă cu un anumit fel de discriminare mult mai puternică. S-au văzut dovezi uh, legate de gradul mare de șomaj și de un grad mare de violență domestică și așa mai departe. Deci cred că este extrem de important să existe o concentrare asupra de gen în uh, această privință. Strategia adoptată de Comisie în septembrie, după cum bine știți, are cinci priorități. Prima este independență, egalitate economică. Pentru că asta permite tuturor uh, persoanelor să-și creeze un viitor. Strategia 2020 a stabilit o, un obiectiv de 75% ocuparea forței de muncă atât la nivelul bărbaților cât și la nivelul femeilor. Trebuie să readucem pe piața muncii aceste femei care sunt departe de ea, femeile cu dizabilități, femeile din minorități și aa mai departe. După cum bine știți, în septembrie Comisia Europeană a hotărât să stabilească un mecanism intern în cadrul Comisiei pentru a analiza modul în care statele membre utilizează fondurile structurale și alte tipuri de fonduri pentru integrarea romilor. Uh, comisarii vor spune mai multe în cadrul audierii de la Comisia Libe, dar sperăm ca până la finalul anului să avem niște rezultate. Și mai important, în aprilie Comisia va prezenta o comunicare care va include un cadru european uh, în ceea ce privește strategiile de integrare a romilor și vrem să ne asigurăm că ocaziile pentru strategia 2020, în care statele membre pot să stabilească obiective în ceea ce privește reducerea șomajului și alte domenii, să se concentreze în special asupra grupurilor foarte vulnerabile, cum ar fi uh, romii. Și tocmai de aceea activitatea doamnei Iaroca este extrem de importantă pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, o să-i mulțumesc din nou doamnei Iaroca și aș dori să răspund și la întrebarea pusă mai devreme de doamna în uh, Reuniunea coordonatorilor a hotărât în luna iunie că nu vom avea un aviz propriu, ci vom adopta amendamente care vor ajunge direct la Comisia Libe. Am făcut acest lucru de mai multe ori până acum. Deci, din punct de vedere oficial, vom adopta aceste amendamente care vor ajunge direct la Comisia Libe. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor la Comisia Libe este la începutul lunii ianuarie. Și votul va avea loc în februarie. Deci, pentru a uh, conchide, pentru a încheia această dezbatere, îi dau din nou cuvântul doamnei Iaroca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt foarte entuziasmată de acest subiect și vă mulțumesc pentru uh, mulțumiri și pentru felicitări și aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră în următoarele luni. Sper că acest document va fi pe placul uh, majorității și dacă îmi permiteți, aș vrea să spun că unul dintre elementele fundamentale ale raportului meu, în afară de dimensiunea economică și de faptul că femeile rome ar trebui să aibă posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă și de a-și gestiona viața mai bine, concluzia este că într adevăr această directivă privind nediscriminarea trebuie să lucreze în favoarea romilor i cred că vă vom susine vom susine comisia în toate propunerile pe care le face pentru că această problemă a romilor poate fi îneleasă doar dacă directiva privind uh, rasa i etnia funcionează i sperăm că această comisie va putea transmite un semnal important în europa în ceea ce privete egalitatea de gen i și șansele egale și ar trebui să <clears throat> luăm în serios promovarea acestor instrumente care deja există și care ar putea uh, ușura situația deja existentă. Așa încât vă rog să transmiteți acest mesaj mai departe Cred că anul viitor vom avea mai multe delegaii parlamentare în mai multe state din partea acestei comisii și propun să analizăm mai aprofundat uh, modul în care organizațiile privind uh, egalitatea reușesc să rezolve această problemă a discriminării. Mulțumesc foarte mult! Eh, eh, Mulțumesc, doamna Iaroca. Mâine vom vota, deci în ceea ce privește amendamentele uh, de la LIBE și înainte ca LIBE să se ocupe de acest raport. Cu aceasta trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, chipul sărăciei în rândul femeilor din Uniunea Europeană. Este un subiect la care lucrăm împreună cu uh, Comisia pentru Ocupare, conform articolului 51, doamna Plumb, este raportoare din partea comisiei noastre, iar din partea comisiei Ample, doamna Zimmer este răspunzătoare pentru acest raport. Sărăcia în rândul femeilor este un fenomen mondial, iar sărăcia devine tot mai feminină se observă de asemenea că sărăcia în interiorul Uniunii Europene are o față tot mai feminină. De aceea îi voi da doamnei Plumb cuvântul pentru a ne introduce în această temă. Vă rog. Very much, Mrs. Pre- Mulțumesc, doamnă președinte. Încă de la bun început uh, doresc să vă spun că sunt foarte mulțumită că sunt uh, raportoare pe această temă foarte importantă care ar trebui să fie abordată de noi, de noi uh, la nivel european. Este un uh, raport de inițiativă și aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care m-au susținut în organizarea audierii publice din septembrie pe marginea acestui subiect foarte important. În ceea ce privește raportul, sigur că a trebuit să respect procedura conform uh, regulilor Parlamentului European. De aceea uh, doresc să vă prezint acum câteva aspecte cheie care definesc, din punctul meu de vedere, și ca o consecință a audierii publice, deci care definesc chipul sărăciei în rândul femeilor din Uniunea Europeană. În primul rând, sărăcia are trei, o dimensiune 3G și anume geografică, generațională și legată de gen. În al doilea rând, ne aflăm acum uh, în contextul în care toate statele membre trebuie să ia măsuri de austeritate pentru a lupta împotriva crizei financiare, sociale și economice. Deci este absolut necesar să se realizeze analize inteligibile și cuprinzătoare înainte să se ia măsuri de austeritate, luându-se, bineînțeles, în considerare și aspectele de gen. Femeile sunt acum victime ale restructurării, mai ales în uh, sectorul public și în ceea ce privește tăierile bugetare. Ele își pierd locurile de muncă și criza afectează persoanele mai în vârstă, persoanele cu dizabilități și, în general, toate grupurile vulnerabile. Cel de-al treilea aspect este următorul. Impactul recesiunii este mult mai mare și are consecințe nefaste, mai ales în cazul grupurilor vulnerabile. Grupuri care au, au de înfruntat dezavantaje multiple. Mă refer aici la femeile tinere sau la cele mai în vârstă, la migrante sau persoane care aparțin minorităților etnice, la mame singure, femei din zonele rurale și așa mai departe. Raportul meu abordează o chestiune și anume chipul sărăciei în rândul femeilor, propunând șapte domenii de interes. Primul dintre ele se referă la feminizarea sărăciei. În acest context, propun să luăm măsuri puternice și cred că Parlamentul European, împreună cu Comisia Europeană, ar trebui să adopte o cartă a drepturilor femeilor. Această carte a drepturilor femeilor ar trebui să se realizeze în consultare cu noi, Parlamentul European, astfel încât drepturile femeilor să fie îmbunătățite. Și de asemenea, statele membre ar trebui să țină cont de dimensiunea de gen în planurile lor de redresare, de ieșire din criză. Cea de-a doua dimensiune se referă la politicile uh, de pe piața forței de muncă și politicile de protecție sociale necesare pentru a combate sărăcia în rândul femeilor. Aș dori să menționez faptul că comisia noastră lucrează în cooperare susținută cu Comisia Ample, iar la Comisia pentru Ocupare s-a adoptat deja avizul pe această temă referitor la raportul nostru. A treia dimensiune, al treilea aspect cheie, se referă la reconcilierea vieții de familie cu cea profesională în cazul femeilor sărace sau în cazul femeilor care sunt expuse riscului de sărăcire. Subliniez importanța de a promova reconcilierea vieții profesionale cu uh, viața privată și de a reconsidera obiectivele care se referă la facilitățile pentru îngrijirea copiilor, ținându-se cont de angajamentele care au fost asumate uh, la Barcelona în anul 2002, obiective care sunt departe de a fi realizate. Cea de-a patra dimensiune se referă la combaterea sărăciei în rândul femeilor în vârstă. Trebuie să oferim securitatea socială adecvată pentru femeile responsabile pentru îngrijirea uh, persoanelor mai în vârstă sau uh, ale celor care au dizabilități, care uh, primesc o pensie foarte mică. Cea de-a cincea dimensiune se referă la influența violenței de gen asupra riscului de sărăcie. Aceasta este o legătură între sărăcie și violența domestică, precum și traficul de persoane. Cel de-al șaselea aspect foarte important se referă la rolul dialogului social și al societății civile în combaterea sărăciei în rândul femeilor. Este necesar să se instituie un dialog social puternic, iar cel de-al șaptelea aspect uh, se referă la necesitatea unor resurse financiare pentru a combate sărăcia. Am menționat aici fondurile structurale și în special Fondul Social European și pe lângă acestea programe speciale care ar trebui să fie cofinanțate pentru a promova incluziunea activă și reintegrarea femeilor pe piața muncii, de asemenea formări specifice pentru dezvoltarea unor competențe specifice în vederea ocupării uh, locurilor de muncă ecologice în contextul strategiei Vers 2020. Sunt cât se poate de deschisă și abia aștept să discut, să cooperez cu raportorii din umbră și, de asemenea, aștept amendamentele și observațiile dumneavoastră. Doresc să menționez, de asemenea, că am luat în considerare toate procedurile, deci trebuie să le respect pe acestea și eu uh, am o serie de amendamente de înaintat ele vor fi înaintate pe marginea acestui raport și cu acest prilej doresc să vă și mulțumesc și să vă spun că aștept uh, observațiile dumneavoastră referitoare la acest subiect foarte important. Vă mulțumesc! Ehm, Mulțumim, doamna Plumb. Și acum o să-i dau cuvântul doamnei Șivlevska. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să intervin acum în numele colegei mele, Barbara Matera, care este raportorul din umbră din partea PPE, pe marginea acestui raport. Doamna Matera nu vorbește limba poloneză, eu nu vorbesc lita, limba italiană, așa încât o să citesc în uh, engleză. Vorbim aici despre obiectivele identificate în strategia 2020 uh, împotriva sărăciei, ceea ce înseamnă că acest subiect este unul extrem de important, mai ales atunci când vorbim despre uh, criza actuală care, cu care se confruntă nu doar Europa, ci și întreaga lume femeia este expusă unui risc mai mare de sărăcie și de excludere socială și tocmai de aceea este de datoria noastră să intervenim și să elaborăm strategii și programe. Raportul său acoperă mai multe domenii de interes și analizează pe deplin chipul femeii în sărăcie și uh, ne face să ne gândim cu mai multă atenție la anumite aspecte, cum ar fi asigurarea accesului la uh, servicii publice, la sănătate și la educație, distinția de limbă, etnicitate, categorie socială și așa mai departe trebuie să avem grijă de cei bolnavi care în general au uh, nevoie de o femeie care să aibă grijă de ei. Trebuie de asemenea să încurajăm femeile care sunt în familii monoparentale și care sunt abandonate de uh, tatăl copilului și tocmai, cum spuneam mai devreme, avem nevoie de crearea unei carte uh, europene a femeilor, pentru că noi avem exact aceleași drepturi ca și soții uh, noștri, ca și frații noștri și așa mai departe. Deci ne bucurăm de Um, egalitate datorită evoluției sistemului social. Și rolul nostru într-o um, instituție extrem de importantă duce la politici generale care uh, vizează respectarea drepturilor noastre în țările proprii și la implementarea politicilor care în momentul de față nu sunt suficiente pentru a reduce sărăcia în rândul femeilor prin comparație cu uh, sărăcia în rândul bărbaților. Deci, noi am uh, plătit uh, prețul pentru redresarea economiilor rurale, spre exemplu, dar fără a, fi, fără a juca un rol central. Am plătit prețul pentru a fi motorul, locomotiva familiilor noastre, dar uh, nu suntem ajutate să ne susținem copiii. Ne mutăm în alte state și nu avem acces pe piața muncii uh, din statul respectiv. Deci nu există niciun fel de garanție în ceea ce privește siguranța ocupațională și există contracte de muncă cu durată limitată și așa mai departe. Trebuie să protejăm femeile care sunt victimele violenței domestice sau mai puțin domestice pentru a exclude izolarea acestora. Trebuie să avem niște indicatori și să monitorizăm impactul și consecințele sociale ale um, acestei, uh, acestui fenomen trebuie să avem un număr de telefon european pentru a răspunde nevoilor fundamentale ale individului în propria sa limbă. Deci, și trebuie de asemenea ca individul să poată să-și folosească limba proprie atunci când tratează cu spitale, cu autorități și așa mai departe. Și femeia trebuie să fie ajutată, mai ales atunci când este într-o situație specială, cum ar fi sarcină sau boală cronică, mai ales într-un moment critic cum este acesta de acum. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Doamna Meissner urmează. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, doamna președinte, dar am fost și eu raportor din umbră pentru uh, avizul din partea Comisiei Amploa, dar acum uh, iau cuvântul în numele doamnei Barbara Pavlova, care este raportorul din umbră aici și o să vă citesc uh, ceea ce mi-a scris. Așa cum au uh, spus și ceilalți raportori din umbră, aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru că raportul reflectă Uh, dimensiunea feminină a fenomenului sărăciei. Și aș dori să subliniez importanța modificării condițiilor de lucru și oferirea de pachete de stimulente și alte mecanisme pentru aceste grupuri vulnerabile de femei pentru a rezolva necesitățile diferite între femei și bărbați și să luăm în calcul contextele mai largi. Uh, cred cu tărie că acest, acest cadru de politică trebuie să ducă la dezvoltarea și implementarea legilor antidiscriminatorii europene și să ajute, la, uh, să ajute femeile să iasă din sărăcie. Vă mulțumesc! Deci asta mi-a scris doamna Parvanova și voiam să spun și din partea mea o observație pentru că ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme în raport a fost foarte bun pentru că ați vorbit despre feminizarea sărăciei și cred că este extrem de important să menționăm acest lucru pentru că, în mod clar, sărăcia este mai mare la nivelul femeilor față de bărbați. Deci este foarte bine că um, Comisia FAM este comisia de fond pentru, această, pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Mesner. Urmează doamna vicepreședinte, doamna Moreira. Merci, madame la présidente. Mulțumesc. În primul rând, vreau să accentuez uh, un aspect asupra căruia, căruia doamnei, doamna Plumb, uh, de care are cunoștință, și anume că încercăm să oprim sărăcia femeilor, pentru că cu cât aceasta crește, cu atât femeile suferă din ce în ce mai mult de sărăcie. Deci este un ciclu vicios. Femeile sunt din ce în ce mai mult victime ale sărăciei. Și, deci, aici trebuie să acționăm. Există mai multe explicații. Femeile sunt cele care uh, Uh, suferă din cauza contractelor precare cu durată scurtă sau determinată și nu trebuie să ne bucurăm pur și simplu că femeile intră pe piața muncii. Pentru că, da, intră pe piața muncii, dar când intră acolo, ele se trezesc cu contracte precare, cu durată determinată. Deci, cu cât ele intră pe piața muncii și, da, au un loc de muncă, cu atâta ele riscă să sărăcească sau să intre în grupul de persoane sărace. Problema este inegalitatea de statut între femei și bărbați. Aici trebuie să ne luptăm. Al doilea aspect, asupra căruia vreau să insist, se referă la perspectiva strategiei 2020 a UE. În anii următori, în decada următoare, așa cum arată studiile, vom pierde 15% din uh, locurile de muncă uh, cu puține calificări sau necalificate. Din potrivă, vom câștiga 15% locuri de muncă extrem de calificate. Deci trebuie să fim foarte atenți, pentru că dacă nu luăm uh, uh, rapid măsuri uh, așa cum ar putea să o preconizeze raportul dumneavoastră, doamnă Plumb, înseamnă că acești 15% de locuri de muncă care vor dispărea vor fi încă uh, o problemă pentru femei și femeile vor suferi în primul rând din cauza acestei pierderi de locuri de muncă slab calificate. Apoi, în această strategie 2020 mai apare o problemă și anume creșterea acestui nivel al calificărilor despre care am vorbit și pârghia pe care ea se bazează este formarea inițială și cea continuă. Ei bine, noi știm că dacă acționăm pârghia formării și educației inițiale, pentru ca femeile să aibă o formare mai bună și mai amplă și să aibă șanse mai multe pe piața muncii, dar dacă nu însoțim aceste, aceste formări de uh, un echilibru între viața profesională și cea privată, nu se întâmplă absolut nimic, pentru că femeile degeaba au diplome dacă nu pot să intre pe piața muncii. Dacă apăsăm pe această pârghie a formării continue, se pune întrebarea dacă femeile vor putea să ducă în spate trei zile de lucru, o zi de lucru la servici, o zi uh, acasă, în familie și apoi o zi, aceeași zi, pentru formare. Deci trebuie o flexibiliza- să existe o flexibilizare a timpului de lucru pentru a avea această validare a experiențelor, pentru a avea o serie de echivalențe care să permite femeilor să joace de la egal la egal cu bărbații, dacă nu accentuăm frustrări de ordin social și de ordin economic și uh, menținem femeile în această capcană a sărăciei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dicu... Doamna Șescova. Mulțumesc. Am uh, participat la audierea pe această temă și spun câteva cuvinte și în cadrul comisiei. Poate că ceea ce vă voi spune va fi asemănător cu ceea ce am spus la audiere. Eu vin din Republica Cehă și în 9% din întreaga populație trăiește în sărăcie acolo. Este o cifră joasă la nivel de Uniune Europeană. Nu vă voi oferi alte date statistice cu această ocazie, însă vreau să vă spun că în această grupă a Republicii Cehe există foarte multe mame singure care își cresc singure copii fără să aibă un partener alături. Deci părinți singuri, um, aceștia reușesc uh, cu greu să izbândească pe piața muncii și sunt uh, tot mai expuși sărăciei. La noi există multe familii incomplete și în aceste familii incomplete trăiește fiecare al patrulea copil, iar 90% dintre acești copii sunt crescuți de mame singure. Deci, cred că această temă este una foarte importantă, chiar cea mai importantă dintre toate. Activitățile profesionale ale acestor, acestor părinți singuri sunt foarte limitate și cred că acest lucru duce și la faptul că acești părinți singuri sunt săraci și, de asemenea, trebuie văzut în ce măsură pot să se îngrijească ei de copiii pe care îi au în grijă. Acești părinți singuri se confruntă cu dificultăți pentru că ei au nevoie de timp de lucru flexibil pentru ei și se confruntă cu greutăți în ceea ce privește obținerea de contract de muncă uh, care să prevadă acest timp de lucru flexibil. Dacă este vorba despre contracte de muncă pe termen limitat, uh, posibilitatea de a obține condițiile de flexibilitate este mai mare. Acești părinți singuri întâmpină și alte probleme. Și anume, există o lipsă de locuri la grădinițe și trebuie să se creeze suficiente de locuri suficiente locuri la grădiniță pentru copii, astfel încât mamele sau tații singuri să poată merge la lucru. Mulți uh, din acești părinți singuri doresc să lucreze și nu doresc să depindă de beneficiile sociale. De aici uh, consecințele care apar. Noi trebuie să discutăm despre niște beneficii sociale maxime, să vedem cum putem să obținem niște rapoarte de lucru bune pentru femei. Pe de altă parte, însă, sunt de părere că mamele care au copii mici și care, după părerea mea, sunt uh, foarte amenințată de faptul că tatăl a părăsit, deci sărăcia le amenință, aceste femei trebuie luate în considerare. Asupra acestora trebuie să ne aplecăm și pe acestea trebuie să le susținem, oferindu-le pe piața muncii condiții de lucru flexibile. De aceea, întrebarea mea, oare nu contrazicem acest lucru atunci când vorbim despre raport de muncă precar, pentru că aceste raporturi de muncă pe termen limitat pot fi catalogate de sigure. Poate să fie, sigur, un contract de muncă temporar, poate să fie vorba despre muncă part-time, dar cred că nu ar trebui să excludem aceste opțiuni. Vă mulțumesc pentru atenție. Miss. Mulțumesc. Doamna Liuta. Da, foarte pe scurt, aș dori să îi mulțumesc în primul rând raportoarei pentru că a reușit într-adevăr să abordeze foarte multe puncte care pot duce la sărăcie în rândul femeilor. Și cred că, într-adevăr, a pus degetul pe rană și a abordat foarte multe aspecte esențiale. Cred că este un raport excelent și îl susțin, însă aș dori să mai subliniez un punct. Este un punct care este subliniat cât se poate declara în raport și mă bucură acest lucru, și anume faptul că sărăcia în rândul femeilor în vârstă este foarte mare. Și tocmai în ceea ce privește și în contextul acestei crize economice și financiare, se vede odată în plus că femeile în vârstă sunt foarte afectate de sărăcie, mai ales atunci când vorbim despre o restructurare a sistemelor sociale. Aceste femei mai în vârstă sunt foarte afectate, după cum spuneam, și dacă dorim să le reintegrăm pe piața muncii pe aceste femei mai în vârstă, atunci cred că ar trebui să facem trimitere asupra acestui lucru în raport și să subliniem clar că multe femei mai în vârstă ar dori cu plăcere să preia o activitate profesională, însă există și o problemă culturală, și anume discriminarea persoanelor mai în vârstă pe piața muncii. Eu mă voi strădui să mai înaintez pe această direcție câteva amendamente și în ceea ce privește Carta Verde a pensiilor și poate că putem să facem o legătură aici între raportul nostru și punctul nostru de vedere în ceea ce privește Carta Verde a pensiilor. acest lucru va fi discutat și în următoarele luni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Liuta! Cu aceasta dau cuvântul Comisiei. Doamna Perescova, din partea Comisiei. Eh, inte närvarande från kommissionen. Da, nu avem un reprezentant al comisiei în sală, de fapt, observă doamna președinte. Bine, putem să ne întoarcem mai încolo la acest lucru, însă domnul Șimanski a cerut cuvântul. Mulțumesc. Doamnă președinte, vreau să spun eh, ceva legat de cele, cele am auzit aici. E vorba de femeile, mame celibatare. Există multe probleme în multe țări și mai ales în Polonia, probabil și în alte state membre, proaspete membre ale Uniunii Europene, și anume e vorba de neplata pensii alimentare de către bărbați. De multe ori, femeile nu au posibilități de a recupera aceste sume care le sunt datorate. Deci e vorba de mulți bărbați care nu plătesc pensia alimentară, chiar dacă ar trebui să o facă. Și, uh, practic, statul nu poate să se substituie aici și să plătească el aceste sume femeilor respective. Este o adevărată problemă. Și aș dori ca în raportul dumneavoastră să puneți accent pe această problemă, și anume uh, plata acestor sume, acestor pensii alimentare. Uh, sunt bărbați care preferă să lucreze la negru ca să n-aibă venituri declarate, impozitate. Și de multe ori uh, copiii dintr-o primă căsătorie se găsesc în situații extrem de dificile, uh, iar femeile acestea celibatare, mamele celibatare, n-au de multe ori niciun alt uh, Uh, mijloc uh, de subzistență. Chiar dacă partenerul lor actual uh, lucrează, ele nu pot deci să facă apel la aceste pensii alimentare. De multe ori consortul inițial a plecat în străinătate, câștigă foarte mulți bani, uh, trăiește foarte bine și femeia a rămas în țară o duce extrem de greu. Așa că ar trebui să găsim o soluție de a coopera mai strâns între statele membre pentru a putea uh, executa plata acestor pensii alimentare. Vreau să accentuez acest lucru pentru că cred că acest lucru este strâns legat de pensiile alimentare, de sărăcia femeilor. Mulțumesc foarte mult, doamna Saborska. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să o felicit pe doamna raportor pentru raportul dânsei. Subiectul este unul drag pentru mine, drag mie, pentru că în ultimul mandat al Parlamentului am făcut și eu un raport adoptat de Parlament, de Comisie, privind femeile și sărăcia în Uniunea Europeană. Era prima dată când Parlamentul adopta un astfel de raport asupra femeilor și sărăciei. Două observații. S-a vorbit despre mamele celibatare, despre mamele divorțate, care sunt primele victime ale sărăciei sau de asemenea despre femeile în vârstă. Cred că în ambele cazuri, pentru ambele categorii menționate, femeile respective trăiesc în sărăcie, în sărăcie lucie de multe ori, deoarece societatea nu le-a recunoscut rolul ca mame, importanța faptului că au dat naștere și că deci aduc o contribuție importantă societății. Sunt femei care au născut și crescut mai mulți copii și care au reușit să și lucreze pe lângă aceasta. De fapt, este vorba de copii care apoi intră pe piața muncii, dar femeile respective nu au lucrat foarte mult și asta se reflectă asupra pensiilor și asupra nivelului de sărăcie. Când vine vorba de femeile, de mamele celibatare, acestea se confruntă cu un paradox. Să aibă oare un loc de muncă prost plătit, necalificat, mai ales în contextul crizei economice actuale? Aceasta ar fi o întrebare. Sau, din potrivă, să se concentreze pe creșterea și educația copiilor. Pentru că nimeni altcineva în familie nu are cum să o facă. Cred că dacă mamele ar primi mai mult sprijin ca și mame, atunci nu ar fi nevoite să aibă locuri de muncă nedemne de ele, necalificate și prost plătite. Un alt uh, lucru. Dacă dorim ca aceste femei să intre într-adevăr pe piața muncii, toate bune și frumoase, însă trebuie să ne asigurăm că nu ajung în situația în care lucrez și sunt și foarte sărace în același timp. Pentru că am văzut astfel de cazuri. Femei cu plătite foarte prost, care lucrează, care mai au și copii și ele și copiilor trăiesc în sărăcie. Iată ce vreau să spun. Uh, se spune că ocuparea este o garanție împotriva sărăciei. Nu este adevărat. Simpla ocupare nu, nu este suficientă venitul trebuie să fie suficient pentru a hrăni o familie. Vedem membrii ai societății noastre, femei și bărbați care au lucrat în trecut, dar au câștigat atât de puțin bani încât la un moment dat ajung la sărăcie și excluziune socială. Încă o dată mulțumesc și felicitări pentru raportul dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Zaborska. Și acum putem să vedem ce are de spus și Comisia. Doamna Pike, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Comisiei, eu uh, sunt de la Directoratul uh, Egalitate, am colegi uh, de la Incluziune Socială. Mulțumesc, doamne raportor, pentru raportul dânsei și atrag atenția asupra faptului că, într-adevăr, uh, sărăcia are un chip feminin când vorbim despre oameni săraci, într-adevăr, e vorba de femei și bărbați, dar mai ales femei. În strategia Comisiei am subliniat acest aspect, după câte știți, și anume importanța independenței economice. Acolo tragem atenția asupra faptului că femeile se izbesc de sărăcie și de incluziune socială într-un mod aparte. De exemplu, sunt uh, zone care trebuie să ne preocupe în mod deosebit, mai ales, să zicem, uh, acele contracte part-time sau cu durată determinată care de multe ori uh, sporesc diferența salarială între bărbați și femei. Acest lucru va fi reluat și anul viitor într-o strategie. Bineînțeles, strategia Europa 2020 și mai ales acea ținte de reducere a sărăciei precum și acele inițiative flagship privind platforma contra sărăciei, toate aceste lucruri, într-adevăr, trebuie să se axeze mult pe combaterea sărăciei uh, în rândul femeilor. Nu trebuie să spunem sărăcie în general, ci trebuie să avem o dimensiune de gen extrem de prezentă aici. Totuși, aș dori să atrag atenția asupra unui aspect. De fapt, să vă spun că sunt puțin în dezacord cu dumneavoastră în ceea ce privește acea cartă a drepturilor femeii. Cred că am avut această discuție înainte cu dumneavoastră. Știu că membrii ai Parlamentului dumneavoastră au cerut acest lucru. E vorba de acea carte a femeilor. Uh, noi înșine am adoptat o cartă similară este vorba deci de drepturi, de egalitate de tratament, ca să ne asigurăm că legislația noastră este conformă cu aceste deziderate de a spori egalitatea, inclusiv directiva privind concediul de maternitate. Vom discuta acest lucru și la Consiliul EPSCO săptămâna viitoare. Însă Comisia uh, este reticentă în, ceea ce reticent în ceea ce privește o cartă europeană a drepturilor femeii. Uh, asta e tot ce vreau să spun, în rest sunt de acord cu doamna raportor și mulțumesc foarte mult pentru munca dânsei. Mulțumesc. Așa că dau cuvântul doamnei Plumb pentru comentarii finale. Mulțumesc foarte mult. Am uh, ascultat cu mare atenție Uh, toate colegele și colegii mei și reprezentantul Comisiei și doresc să le mulțumesc pentru contribuții. Am să țin cont de ele. Sigur că din grupurile vulnerabile despre uh, care am menționat și în raport fac parte um, single parents, și o să, o să țin cont de acest lucru, dar trebuie uh, adăugate și categoria femeilor uh, migrante uh, de diferite etnii. Mm, am avut mai devreme în discuție raportul doamnei Iaroca privind strategia europeană pe comunitatea Roma. Deci sunt o serie întreagă de aspecte. Uh, Ehm, sigur că ehm, în ceea ce privete ocuparea i tipurile de contracte ehm, pe care le încheie femeile acestea pot avea i au impact direct asupra schemelor de securitate socială pot să vă mai spun pentru că s a menionat despre maternity leave că în statele membre unde maternitatea este penalizată acest lucru are impact direct asupra schemelor de pensii de exemplu în românia optzeci și cinci plata concediului de maternitate are un impact de șapte asupra pensiei femeilor în ceea ce privete carta drepturilor femeilor este ultimul punct uh, carta europeană a drepturilor femeii punctul uh, ultim care a fost uh, menionat mi a fi dorit i cred că noi ca reprezentani ai cetăenilor avem un angajament i o responsabilitate faă de toi cetăenii europeni pe care îi reprezentăm i a fi dorit ca această cartă să fie obiectul unei dezbateri între comisie i noi parlamentul european pentru că acolo unde sunt mai multe mini sunt i mai multe contribuii i acesta ar fi fost în folosul cetăenilor europeni. de aceea am menionat o i eu in la această uh, cartă europeană a drepturilor uh, femeilor care să cuprindă un pachet de legi dar i de bune practici de modele existente în statele membre europene în aa fel încât să putem să promovăm acele măsuri proactive sau active ca să reducem sau cum a spus doamna morin să, să stopăm sărăcia în rândul femeilor. eu vă mulumesc foarte mult Uh, atept uh, contribuiile i uh, amendamentele dumneavoastră i bineîneles că vom discuta împreună pentru a avea i a ajunge la un raport foarte bun pentru ceea ce înseamnă în primul rând oamenii cetăenii europeni i apoi pentru atingerea obiectivului strategiei ue două mii douăzeci vă mulumesc foarte mult. Ehm, Mulțumesc foarte mult, Plumb. Acum, calendarul. Este următorul. Pe data de 9 decembrie, data limită pentru depunerea amendamentelor, votul la comisie pe 26-27 ianuarie și probabil în martie la plenară. Deci, ne vom întoarce la acest subiect mai încolo. Următorul punct pe ordinea de zi. Eu sunt raportoare, așa că o să-i dau uh, cuvântul doamnei Moran sau să-i predau funcția doamnei Moran ca și vicepreședinte. Merci. Donc je... Mulțumesc. Vă propunem acum să trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi privind pri proiectul de raport pe marginea priorităților și structura unui nou cadru al politicii UE în ce privește combaterea violenței împotriva femeilor. Pentru că ne-am schimbat locurile și rolurile cu doamna Svensson. Uh, am făcut acest lucru pentru că dânsa este raportor și mi-a cerut să prezidez această etapă pentru ca să poată să-și exercite așa cum trebuie rolul de raportoare, bineînțeles. O să examinăm deci raportul respectiv pe 14 iulie, coordonatorii au cerut autorizația de a avea un raport din proprie inițiativă privind prioritățile pentru definirea unui nou cadru politic în materie de combatere a violenței împotriva femeilor. Contextul este următorul, și anume Comisia anul viitor în mai va propune uh, în cadrul pachetului victime o strategie sau un plan de acțiune al UE privind lupta împotriva violențelor împotriva femeilor. Obiectivul nostru este de a integra raportul de față în acest plan de acțiune. Astăzi uh, avem intenția de a discuta aspecte identificate și săptămâna trecută în ceea ce privește acea zi de luptă împotriva combat, împotriva violenței împotriva femeilor, așa că imediat dau cuvântul doamnei Svensson ca și raportor ca să ne prezinte raportul dânsei. Aveți cuvântul. Mulțumesc că îmi dați cuvântul. În primul rând, mulțumesc uh, comisiei noastre pentru că a luat hotărârea de a întocmi un astfel de raport care se ocupă de lupta împotriva violenței, împotriva femeilor. Mă bucur că sunt raportoarea responsabilă pentru acest uh, raport. Deci, e vorba de ceva ce se înscrie în uh, lupta pentru egalitatea de gen. Nu ne trebuie societăți în care femeile sunt agresate și abuzate tot timpul. În astfel de societăți nu putem să uh, nu putem să avem o adevărată egalitate de gen. Iată de ce acest dosar este extrem de important și sunt convinsă că există un angajament foarte puternic din partea colegilor din comisia noastră pentru ca împreună să putem să stopăm aceste violențe atât de des întâlnite. Sunt optimistă, deci. E adevărat. Dar Vă amintesc că în plenară Parlamentul a adoptat o rezoluție, rezoluția din 2009, rezoluția aceea împotriva violenței dirijate împotriva femeilor. Era vorba, deci, de un, o inițiativă împreună cu UNIFAM, în uh, ce privește violența împotriva femeilor. Și există rezoluții, convenții ale ONU în materie și, și Comisia Europeană, care în planul de acțiune 2010-2015 revine asupra acestui subiect. Și, de asemenea, știm că tot Comisia va veni cu o propunere în luna mai 2011 pe acest subiect și vreau să vă spun deci că am simțit că s-a intensificat angajamentul din partea uh, președinției europene, din partea troicii. Este vorba de violența de gen și lupta împotriva acestei violențe reprezintă fenomene, dar mai bine zis, reprezintă priorități pentru aceste președinții și simt că a venit momentul și este o oportunitate nu numai să discutăm despre aceste subiecte, ci uh, să avem în sfârșit propuneri concrete care să ne permită să oprim aceste violențe de gen. De zece ani încoace tot discutăm despre aceste fenomene, adică violența împotriva femeilor. Și multă lume este conștientă de aceste aspecte. În ciuda acestei conștientizări, nu s-au luat măsuri concrete pentru a face ceva. Și astfel, consider că am ajuns într-un moment în care suntem obligați să acționăm. Și aș mai spune un lucru. Violența împotriva femeilor nu este numai o violență care uh, vizează victimele directe ale violenței respective. Să nu uităm că aceste acte de violență afectează femeile Uh, ca și membre ale comunității feminine. Sunt femei care practic apoi sunt anihilate complet ca membre ai societății din cauza violenței, care nu mai pot face nimic din cauza te- fricii, din cauza fricii de abuz, de abuz sexual. Câte femei nu au renunțat uh, la a face ceva, la a ieși din casă, pentru că știu că uh, riscă foarte mult. De exemplu, o femeie care dorește să meargă la film, dar nu poate pentru că se teme că la, la, la, la, la sfârșitul filmului, întorsul acasă, va fi victimă a violenței. Sau tot așa, o plimbare în parc din ce cauză? Pentru că, ca și femei, suntem conștiente în permanență de riscurile la care suntem supuse, numai din pricina faptului că suntem femei, pur și simplu. Și asta este inacceptabil. Nu putem să continuăm să trăim în aceste condiții. Și acum aș dori să trec în revistă o serie de propuneri pe care le fac în raportul meu și aș mai spune încă o dată că este vorba aici de uh, o muncă comună la comisia noastră pe care vom reuși să o ducem la bun sfârșit. Sunteți angajate și angajați și sunt conștientizați problema. Aș spune în primul rând că în ceea ce privește baza juridică internațională am vorbit deja despre ce face ONU în cadrul convențiilor și rezoluțiilor în materie. Aș mai adăuga aici faptul că există o bază juridică și la nivelul Uniunii Europene. Este vorba, pe de o parte, de acest principiu al legalității între femei și bărbați, un principiu fundamental uh, la nivel comunitar, drept, apoi drepturile omului, care sunt atât de bine prezentate în uh, tratate, Carta Drepturilor Fundamentale și apoi Tratatul de la Lisabona, care ne dă încă și mai multe posibilități de a armoniza uh, tot ce înseamnă drept penal. Cred că a venit momentul să uh, luăm măsuri. Nu are sens să mai vorbim despre baza juridică, pentru că o avem deja la dispoziție. Ea ne permite să conlucrăm încă de pe acum. Și aș mai spune un lucru, și anume că statele membre au obligația de a interveni în momentul în care se constată agresiunea. Uh, și trebuie să profităm de aceste oportunități de vedere a legii. Mai avem și programul de la Stockholm, care, iată, este încă un instrument la dispoziția noastră. Și astfel mai avem posibilitatea uh, de a lua măsuri comune în ceea ce privește protecția victimelor violenței. N-are sens să mai adaug ceva, chiar de dimineață am votat această decizie privind ordinul de, de protecție european care uh, încearcă să protejeze femeile care sunt nevoite să fugă din fața violenței și a agresiunilor. Această violență bazată pe gen, așa cum spune ONU, este acea violență bazată, deci, sau pe bază de gen, care duce la agresiuni și pagube fizice, psihice sau chiar amenințări. Amenințări care restrângă libertatea uh, persoanei în cadrul privat sau public. Aceasta ar fi definiția ONU și aș spune și eu că violența împotriva femeilor este o adevărată oprimare a femeilor. Ca fe a femeilor ca și uh, uh parte a gintei feminine. Nu este nevoie să mai reamintesc tipurile de violență care apar. Violența Bazată pe gen. Știm foarte bine care e situația în țările noastre respective și uh, atunci când deschidem un ziar, când uh, ne uităm la televizor, vedem deseori cazuri atroce de asasinate și așa mai departe. Și mai este și violența conjugală, căsătoriile forțate, obligatorii, traficul de persoane și așa mai departe, forme, deci de violențe, împotriva cărora trebuie să luptăm. După părerea mea, e vorba de nerespectarea drepturilor femeii și Practic, aici nu este vorba numai de un factor unic care explică violența. Este vorba deci de mai mulți factori care trebuie luați împreună. Această violență bazată pe, de apartenența la un gen este o problemă a societății. Și societatea plătește un preț pentru aceste lucruri. Uh, costuri pentru societate, costuri pentru justiție, costuri pentru spitale și conform programului DAFNE s-a făcut chiar o evaluare uh, a acestor costuri. 200 de milioane, 2 milioane de euro pe oră ar fi costurile estimatele ale acestor violențe. Deci, aceste probleme ale costurilor sunt deosebit de importante. Societatea plătește în ultimă instanță. Însă, bineînțeles că cadrul mai amplu este cel al egalității între femei și bărbați. Persoane care trebuie să suporte violența sau amenințarea cu violența în viața de zi cu zi. Vedem copiii din aceste cupluri sunt în aceste contexte familiale dificile, cât uh, de mult sunt marcați de violență. Sentimentul lor de siguranță lipsește. Atunci când e violență în familie, siguranța se evaporă, nu mai există. Atunci când, bineînțeles, există această violență și agresiune în sânul familiei, foarte mulți copii suferă din cauza acestor medii violente și numai adulții sunt cei care își pot asuma răspunderea aici. Violența conjugală, da, am vorbit despre copii care suferă, însă acest tip de violență a fost multă vreme considerată ca ceva ce ține de domeniul privat. Și ceva care ține de familia respectivă. Însă, bineînțeles că nu e vorba de o chestiune privată, absolut deloc. Este vorba de lucruri care vizează societatea în ansamblul său și care trebuie asumate de societate. Violența conjugală și uh, izolarea uh, victimelor, amenințarea cu violența, toate aceste lucruri sunt trăite de femei. Și femeile se desconsideră, se izolează pentru că le dăm o imagine greșită asupra propriei identități. Ar trebui și e bine ca aceste violențe să fie tratate în domeniul penal, pentru că știm că este foarte greu pentru victime să își mențină o plângere, pentru că există mereu amenințarea cu un nou val de violențe din partea agresorului. Uh, și practic victima este gata să-și retrângă plângerea. Acest lucru este inacceptabil. Este vorba de un delict, de o infracțiune care trebuie să țină de dreptul penal. Și aș mai reaminti un aspect sau o situație. Este vorba de femeile handicapate. Trebuie să ne gândim ce posibilități au femeile cu dizabilități, cu handicap să scape de, de abuz. Sunt femei care sunt deci abuzate, apoi sunt femei care nu au adăpost. Toate acestea suferă violențe groaznice. Deci, persoane deja vulnerabile care cu greu ies din aceste situații de abuz și au nevoie deci de și mai mult sprijin din partea societății pentru a putea ieși din încurcătură. Cred că aici uh, um, lucrurile se pot realiza la un nivel instituțional, însă momentan nu avem mult control asupra acestui gen de cazuri, abuzurile sexuale. Apoi, altă temă pe care o menționez în raportul meu această violență sexuală um, este extrem de destructivă pentru femei. E vorba de o relație de dominație. Femeia își pierde integritatea sexuală, nu mai are nicio posibilitate de a alege partenerul. De asemenea, Vorbesc despre acele mutilări genitale și căsătorii forțate. Și cred că și aici, și sper eu că și aici putem să cooperăm pentru a veni cu propuneri cât se poate de concrete care să pună capăt acestor violențe. Am votat astăzi propunerea privind traficul de persoane și sunt uh, bucuroasă că această propunere a întrunit așa de mult sprijin. Și, bineînțeles, când e vorba de, tratat, de traficul de ființe umane și prostituție, mi-aș dori să avem mai multe informații legate de starea prostituției în diferitele state membre și de modul în care acest, această sclavie sexuală apare. Există multe cazuri, dar noi nu avem o evaluare, din păcate, nici studii care să demonstreze aceste lucruri, deci e greu de dovedit. Așa că ne trebuie mai multe cunoștințe, mai multe informații în acest sens. Am spus, e vorba de acțiuni care trebuie să țină de domeniul public și de domeniul penal. Este absolut esențial ca victimele să poată să obțină asistență juridică, să poată să știe care le sunt drepturile, uh, să poată să meargă la proces uh, uh, în condițiile în care agresorul poate să aibă un avocat. Trebuie, deci, să existe această asistență juridică care să însoțească plângerea respectivă trebuie de asemenea să uh, consolidăm informațiile și accesul la informații pe care, de care dispune aparatul judiciar, autoritățile, uh, dar și serviciile sociale, poliția, uh, spitalele și așa mai departe. Uh, știu că există manuale Uh, uh, care le permit uh, organelor polițienești să ancheteze în anumite cazuri de violență. E vorba deci de niște ghiduri care există și ar fi bine ca ele să fie cumva preluate și de către alte autorități. Sunt convinsă că dacă victima este înconjurată de grijă suficientă, și nu e vorba numai de dreptul la protecție al victimelor, care este absolut uh, esențial. Cred că putem să avem uh, aici mai multe activități de prevenire. Dar toate acestea uh, nu sunt posibile în lipsa informațiilor a datelor. Mă opresc aici, vom continua discuția și mai încolo, însă vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în raportul meu propus, propun ca statele membre să ia inițiativa pentru a crea refugii, centre de refugiu pentru victimele violenței. Și mai propun un lucru, și anume să existe deci aceste refugii, un refugiu de victime pe 10.000 de locuitori. Este o condiție sine qua non pentru ca victimele să poată să părăsească domiciliul, să știe că există un adăpost, un loc unde pot să se ducă și să fie protejate. Și bineînțeles că este clar că aici e nevoie și de un personal calificat care să funcționeze în cadrul acestor refugii, acestor adăposturi, care să ofere, între altele, asistență juridică victimelor respective. În sfârșit, să existe un număr de urgență. Discutăm deseori de aceste numere de telefon speciale, mai ales când vorbim despre traficul de persoane. Cred că un număr de urgență comun pentru victime tem victimele violenței de gen ar fi extrem de e, binevenit. Bineînțeles că persoanele care funcționează în cadrul acestor centre trebuie să fie instruite și să știe cum să gestioneze uh, Uh, cazurile respective. Bineînțeles că și în internet pot să apare date care să permită victimelor să știe care sunt diferitele tipuri de asistență de care pot beneficia în diferite state membre. În sfârșit, agresorii care au comis aceste acte. Este vorba de acte criminale, de, de, de, de, de, de infracțiuni care trebuie să fie trase la răspundere, deci aduse în fața justiției. Și îmi doresc uh, să propunem uh, inclusiv terapii care să permită agresorilor să conștientizeze comportamentul lor și să nu existe recidive dar bineînțeles că asta nu trebuie să împiedice un eventual uh, proces în justiție. Multe dintre noi am lucrat în acest domeniu și trebuie să spargem uh, tăcerea. Este exact ceea ce facem acum. Există multe discuții în curs, dezbateri, conferințe se recunoaște existența acestei violențe din ce în ce mai mult și asta este foarte bine. În sfârșit, aș spune că raportul meu vorbește despre femei, deci despre victime, femei ale violenței. Într-adevăr, femeile sunt victimele acestei violențe de gen, însă este tot așa de important să subliniem faptul că femeile sunt mai mult decât victime ale violenței. Trebuie să le demonstrăm acestor femei că există posibilități pentru ele, posibilități de a scăpa de acest ciclu vicios al violenței, de aceste relații destructive. Trebuie să le arătăm femeilor că au puterea de a construi o viață mai bună pentru ele și pentru copiii lor. Deci subliniez că atunci când vorbim des, despre violența aceasta de gen, ne dorim în aceeași măsură să arătăm pentru aceste femei că pot să iasă din aceste relații uh, uh, de violență, că se poate face ceva mai bine, că o viață mai bună este posibilă pentru ele, pentru copiilor și sperăm că vom continua în acest sens în dezbaterea noastră și vom vota în consecință. Cum am spus, mă aștept la o cooperare extrem de fructuoasă cu membrii comisiei noastre. Vă mulțumesc! Euh, mulțumesc, doamnă raportor, pentru că ne-ați uh, expus uh, activitatea și raportul dumneavoastră în uh, detaliu și cu foarte multă convingere. Dau cuvântul doamnei García Pérez avem mai multe cereri și apoi doamna Bilbao. Gracias, señora presidenta. El... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinta. Doamna Estrela este raportor din umbră din partea grupului socialist, dar din păcate nu a putut uh, lua parte la ședința noastră de astăzi pentru că a fost nevoită să participe la o altă ședință, așa încât m-a rugat să adresez câteva întrebări doamnei Brix Svensson. Aș dori să încep prin a o felicita pentru activitatea depusă până în acest moment. Cred că este importantă nu doar în ceea ce privește rolul pe care și l-a asumat, ci și convingerea de care dă dovadă. Uh, este foarte adevărat că comisia la care lucrăm a ridicat, a pus de multe ori pe tapet această problemă a necesității de a da dovadă de un angajament mai puternic pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Acest tip de violență izvorăște din inegalitățile existente în societate și cred că tocmai acesta ar trebui să fie farul nostru călăuzitor în activitatea noastră. Femeile sunt victime ale violenței, pur și simplu pentru că sunt femei și pentru că bărbații consideră că le sunt superiori. Și acest lucru mi se pare că ar trebui să fie analizat din mai multe puncte de vedere și acest tip de violență ar trebui să fie combătut din mai multe puncte de vedere. Raportul stabilește temeiul juridic în urma tratatului de la Lisabona și cred că este important să subliniem acest lucru. Pentru că, din punctul de vedere al Uniunii Europene, combaterea violenței împotriva femeilor ar fi putut uh, să se bucure de mai multe abordări diferite, dar cred că ideea unei directive este cea mai potrivită. Există mai multe tipuri de acte legislative în mai multe state membre. Spre exemplu, în Spania există o lege împotriva violenței împotriva femeilor care este foarte clară, care stabilește în mod clar un număr mare de instrumente pentru combaterea acestui fenomen. Dar în alte state membre nu se întâmplă așa. Și tocmai de aceea avem nevoie de instrumente comune, de date comune, care sunt esențiale. Doamna raportor a vorbit despre impactul economic al violenței împotriva femeilor și cred că acesta este un element esențial care trebuie să fie luat în considerare. Și în analiza noastră avem nevoie de date consolidate și certificate pentru întreaga Uniune Europeană pentru a avea o imagine de ansamblu asupra naturii acestui fenomen. Cred că ideea unui observator pentru violența împotriva femeilor este o idee care e demnă de atenție. Este o idee care a fost lansată de președinția spaniolă și cred că fiecare ar putea beneficia de asta atunci când vine vorba de implementarea diverselor măsuri sau uh, de oferirea de date și de studii uh, pe teme legate de violența împotriva femeilor. Foarte multă lume a cerut să intervină, astfel încât o să doresc să uh, felicit pe doamna raportor și să închei aici să o felicit, cum spuneam, pe doamna raportor pentru faptul că a fost dispusă să intre mai în amănunt în uh, mai multe uh, subiecte. Sper că voi putea coopera și o voi putea ajuta pe viitor, uh, mai ales atunci când vorbim despre ordinul de protecție și despre votul care a avut loc astăzi. Cred că asta a demonstrat clar că femeile pot să lucreze și pot să înregistreze progrese în privința acestor subiecte. Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Bilbao și apoi doamnei Gescova. Doamna Bilbao, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Eu aș dori să încep prin a o felicita pe doamna raportor pentru eforturile depuse în ceea ce privește textul raportului. Cred că este important să spunem că atunci când vorbim despre uh, obiectivul politic, ar trebui să includem și alte aspecte care să meargă dincolo de cele care se referă exclusiv la violență. Doamna Garcia a vorbit deja despre acest lucru violența există și noi ca femei suntem victime ale violenței din cauza inegalităților existente în societate și cred că ar trebui să analizăm de ce există aceste inegalități și dacă facem acest lucru vom vedea că există nenumărate domenii în care uneori conștient sau inconștient dau naștere violențelor din uh, societatea noastră și tocmai de aceea în țara mea, spre exemplu, s-a adoptat o lege numită Legea pentru Egalitatea dintre Bărbați și Femei, Și aici s-a vorbit despre genul de instrumente care ar putea fi folosite pentru combaterea violenței. Deci, în ceea ce privește textul rezoluției, abordarea mea este cea pe care am prezentat-o și care cred că uh, diferă un pic de textul rezoluției. În ceea ce privește inițiativele, cred că trebuie să facem eforturi pentru a analiza bunele practici în alte regiuni și în alte țări. Pentru că există observatori care analizează violența împotriva femeilor, există patru linii pe care, la care oamenii pot să sune și să raporteze incidentele de violență și există măsuri care sunt luate de către poliție sau de către serviciile sociale și așa mai departe. Și toate acestea sunt realizate într-un mod coordonat astfel încât serviciile juridice, serviciile uh, sociale sunt toate implicate. Deci cred că trebuie să mergem un pic mai departe de acest text. Pentru că există deja dovezele unor bune practici existente care au dat rezultate și cred că dacă ținem cont de ele, vom putea învăța unii de la alții și cred că este important să aflăm și care este poziția bărbaților în acest sens, pentru că nu putem avea egalitate dacă nu cooperăm și nu putem combate violența împotriva femeilor dacă nu cooperăm cu bărbații. Deci trebuie să nu uităm că bărbații trebuie să fie de acord, pentru că și pentru ei ar fi un lucru pozitiv. alte subiecte atunci când vorbim despre violența împotriva femeilor și despre date. Bineînțeles, este important să avem statistici, dar trebuie să știm mai exact care este originea problemei, dacă vrem să o rezolvăm. Când vorbim despre numărul de femei ucise, Aș vrea să văd și numărul copiilor care sunt afectați de această violență domestică, deci fii și fiice care au fost afectați de crimă, pentru că recent am uh, văzut cazuri în care copiii au fost uciși în același timp cu mama și cred că și aceste cazuri ar trebui să fie incluse aici. Trebuie să avem o abordare mai modernă pentru acest secol 21 pentru că ceea ce vedem acum este că avem alte tipuri de cupluri. Avem, spre exemplu, cuplurile homosexuale. Și acolo ne confruntăm uneori cu exact același gen de violență ca cea existentă în, cupur, în cuplurile heterosexuale. Deci trebuie să vedem cum putem rezolva și aceste fenomene mai noi. Există de asemenea și rețele locale care și uh, asociații și consilii locale în uh, țara Bașilor care operează în întreaga regiune și care au găsit moduri în care putem să înregistrăm progrese. Deci, sunt de acord că violența este într-adevăr dăunătoare. Dar cred că noi, ca Parlament, putem să fim un pic mai specifici, mai detaliați, pentru că trebuie să oferim sprijin femeilor, dar pe de altă parte trebuie să rezolvăm și alte probleme. Trebuie să ne gândim la serviciile juridice, la modul în care poliția rezolvă aceste cazuri este în mod clar un subiect pe care nu îl rezolvăm în fiecare zi. De ce există atât de multe plângeri care, din partea femeilor care sunt apoi retrase? Avem serviciile de asistență socială, femeile știu cum să facă o plângere, dar foarte adesea își retrag plângerea. Și întrebarea se pune de ce este această problemă a dependenței la care trebuie să ne gândim. Există cazuri de care am auzit recent în care femeile care sunt uh, subiectul unui ordin de protecție își retrag apoi plângerea. Deci, cred că ar trebui să încercăm să învățăm din experiența altora și să analizăm situația mai aprofundat. Aș dori să închei prin a vă mulțumi încă o dată pentru raportul dumneavoastră excelent și foarte detaliat și cred că dacă vom coopera cu toții în Uniunea Europeană putem avea o contribuție clară în protejarea femeilor împotriva violenței care îi vizează. Președintele, mulțumesc doamna Bilbao, îi dau acum cuvântul doamnei Iescova și apoi doamnei Plumb. Děkuji a chci především Aș dori, în primul rând, să mă adresez doamnei raportor. Doresc să îi mulțumesc. În primul rând, chiar dacă sunt membru în această comisie și asta de multă vreme, acesta este una dintre puținele teme care, într-adevăr, m-a mișcat. Nu este singurul subiect pe care îl consider foarte important, pentru că nu doresc ca celelalte raportoare să se simtă rănite, pentru că știu să le apreciez munca, însă cred că acest raport reprezintă baza, reprezintă fundamentul activității acestui comisii și un semnal. Dacă femeile au nevoie de protecție, atunci au nevoie de protecție mai ales în ceea ce privește violența asupra lor. Și doresc să-mi exprim părerea vis-a-vis de acest punct. O părere care se referă mai ales uh, la mamele care își cresc singure copii. Acest subiect nu este subiectul care ar trebui discutat numai în această comisie. Este o temă cheie pentru noi și cred că acest raport este foarte bun, reprezintă o, un temei juridic foarte bun și, de asemenea, ideile conținute de acest raport sunt cât se poate de clare, de precise, exprimate foarte exact, însă îmi permit să fac câteva observații. Am auzit ceea ce a spus doamna raportoare și, domnul președinte, în primul rând, în ceea ce privește protecția sănătății reproductive. Așa cum uh, a fost definită ea de către Organizația Mondială a Sănătății, OMS. Eu cred că acest lucru este ceva ce trebuie să se impună și anume acest punct ar trebui să apară în toate rapoartele de acest gen, pentru că este un aspect pe care l-ați menționat și dumneavoastră în alocuțiunea dumneavoastră și cred că este un aspect care trebuie susținut mereu, pentru că o femeie trebuie să fie liberă și, în primul rând, are dreptul să fie liberă și pe această direcție, să poată decide asupra propriei sănătăți. În ceea ce privește raportul în sine, aș dori să subliniez două puncte. În primul rând, îmi pare foarte rău că nu am putut să particip la Strasburg la audierea publică. Știu că a avut loc miercuri la Strasburg. Din păcate, a fost uh, o săptămână plenară foarte agitată. Cu toate acestea, îmi permit să vă spun următorul lucru. Deci, primul punct. Se regăsește la punctul 6 și anume, nu sunt într totul de acord cu ceea ce s-a spus și poate reușesc să conving uh, membrii noștri de a înainta un amendament pe această temă, pentru că cred că stabilirea numărului minim de structuri în ceea ce privește calculul, nu ar trebui să fie atât de strict. Și, în al doilea rând, la punctul numărul 7, ați menționat acest lucru și la introducerea dumneavoastră, se referă și la prostituție și la ceea ce am discutat săptămâna trecută, referitor la lupta împotriva traficului de persoane. eu sunt convinsă, la modul general, că pentru viitor trebuie să ținem cont de cei care vor beneficia de aceste servicii și, de asemenea, trebuie să le interzicem să beneficieze de aceste servicii. Iar dacă vom face acest lucru oficial, dacă am face oficial, atunci uh, nu am reușit să obținem nimic. Ba chiar acest tip de infracțiune ar deveni uh, mai latentă, iar victimele în sine ar beneficia de și mai puțină protecție, iar prețul plătit de ele ar fi și mai mare. De aceea doresc ca punctul numărul 7 să fie subliniat în raportul dumneavoastră. În fine, Vreau să mulțumesc pentru acest raport, însă ați folosit termenul violență, violență în cuplu. Este un aspect pe care nu l-am cunoscut, cel puțin nu sub forma pe care ați menționat-o dumneavoastră. Și vă rog să priviți lucrurile ca pe un lucru, ca pe un aspect mai relaxat. Pentru că așa ceva mi-o reproșează și mie partenerul acasă. Deci este ceva ce uh, mi se poate întâmpla chiar și mie. Și anume, așa cum ați descris dumneavoastră lucrurile, partenerul meu îmi spune că uh, eu îl oblig să facă anumite lucruri în casă, deci anumite activități domestice. Sigur, este doar o glumă în final pentru a mai relaxa puțin atmosfera. Însă, devenind acum cât se poate de serioasă, vreau să mulțumesc în final pentru acest raport. Cred că este unul uh, foarte important și ar trebui să ne ocupăm în continuare de această temă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Plumb. Da, uh, vreau să îi mulțumesc doamnei raportor. Apreciez enorm de mult cum a abordat acest subiect de care uh, mă ocup și eu și vreau să vă spun că săptămâna trecută am lansat campania Violența domestică ne lovete pe toți pentru că acest fenomen crete exponenial sigur din cauza inegalităilor existente la nivelul societăii dar i criza economică i financiară a contribuit enorm de mult la expansiunea acestui fenomen. de ce? indiferent de membrul uh, cuplului sau al familiei în momentul în care îi pierzi locul de muncă foarte muli tiu că nu mai au din ce să trăiască i atunci devin agresivi i violeni. din punctul meu de vedere violena este o negare a drepturilor fundamentale ale omului i este un atac la viitor este un atac la viitor pentru că într o familie într un cuplu în care cearta bătaia scandalul sunt permanente copilul sau copiii sunt cei care suferă enorm de mult i asupra cărora există repercusiuni. violena este un efect iar din punctul meu de vedere există cauza generată de sărăcie i am abordat o i am făcut link ul în raportul pe care l am uh, dezbătut anterior i o lipsă de educaie. din punctul meu de vedere de exemplu în românia avem statistici avem unele date i la nivel european numai că ele reprezintă o parte din fenomenul care a luat amploare pentru că sunt foarte multe persoane victime ale violenei care nu au curajul să meargă i să vorbească să raporteze autorităilor asupra evenimentului respectiv i atunci cred că statele membre pe lângă măsuri concrete de finanare a eventualelor campanii de prevenție i cum dumneavoastră ai menionat de creare efectivă de adăposturi cu creare a mai multor servicii de consiliere psihologică de reintegrare, pe piaa forei de muncă de consiliere a copilului pentru că sunt shelteruri unde se adăpostesc atât mama cât i copilul în cele mai multe situaii i am avut ocazia să vizitez săptămâna trecută la mine în ară Uh, statele membre trebuie să finaneze organizaiile neguvernamentale care au un rol extraordinar de important în combaterea sau diminuarea acestui efect care se cheamă violenă i care este în expansiune. eu vreau să, vă felicit pentru modul în care ai abordat subiectul pentru uh, contribuia deosebit de importantă uh, pe care o avei uh, în ceea ce privete uh, gestionarea la nivel european a acestui, acestui fenomen. vă mulumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Plumb. Doamna Zaborska, aveți cuvântul. Mulțumesc, beaucoup, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Ne musim. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi vorbi foarte mult. O cunosc pe doamna Svensson de șapte ani și și în ultimul mandat s-a implicat foarte mult în lupta împotriva violenței asupra femeilor și a copiilor. Ea luptă la modul general împotriva violenței și de aceea doresc să îi doresc mult succes cu acest raport. În ultimele zile am discutat mult despre violența împotriva femeilor. În multe state, ministerele individuale au bugetat banii astfel încât ei să fie investiți în mod adecvat, să dorește implicarea formarea acesteia pe această direcție și adaptarea autorităților la situația dată. Eu uh, doresc să subliniez că prevenția este foarte importantă și și în acest raport poate că ar trebui să se pună un accent mai mare pe prevenire, pentru că acest raport are un conținut puternic, însă două, numai în două puncte prevenția este numită mult prea tangențial. Înainte am fost uh, doctor, deci știu că prevenirea este cel mai important aspect în această activitate. Și din punct de vedere financiar, prevenirea este mai bună decât uh, decât uh, să faci ceva bine din nou, pentru că ar fi mai bine să nu mai există violență împotriva femeilor, astfel vor scădea și costurile. Iar cel mai important lucru este că să vă ajunge la evenimente mai puțin tragice dacă vom avea o, o politică de prevenție mai bună. De exemplu, în ultimele zile am auzit, vorbindu-se foarte puțin, uh, despre cauzele care duc la violența împotriva femeilor și care sunt contextele în care se întâmplă așa ceva. Uh, doamna Plumb a vorbit despre acest lucru. Vorbim aici despre alcoolism, droguri, sărăcie, gelozie. Acestea sunt patru puncte esențiale și există dovezi că în aceste condiții se ajunge cel mai des la acte de violență împotriva femeilor. Poate că trebuie să vorbim aici despre o oarecare subapreciere a femeilor, despre un uh, deficit de respect pentru femei. Însă există și anumite condiții, anumite împrejurimi care creează condițiile propice pentru fapte de violență împotriva femeilor. De aceea aș vrea să ne accentuăm prevenirea, să ne concentrăm pe această direcție, pentru că există dovezi clare că copiii care cresc în asemenea familii tulburate vor exercita și ei ulterior acte de violență. Și noi trebuie să-i ajutăm și pe acești copii și în felul acesta evităm ca și ei ulterior să devină niște agresori. Trebuie să facem tot ceea ce putem astfel încât acești copii să nu devină viitorii agresori de mâine. Deci trebuie să ne concentrăm și mai mult pe, pe politica de prevenție. Mulțumesc! Merci. Avant de passer la Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul Comisiei, dacă îmi permiteți, doamnă raportor, aș dori să insist asupra anumitor aspecte care mă interesează foarte mult când vine vorba de această luptă împotriva violenței și în ce privește mobilizarea noastră. Uh, în primul rând, obiectivul nostru numărul unu este spargerea tăcerii, pentru că nu putem să luptăm împotriva violenței decât dacă știm totul despre această violență, toate aspectele. Mi se pare un subiect extrem de dificil, dar nu are sens să facem niciun fel de concesii. Să spargem tăcerea pentru ca toate victimele violenței să poată să se exprime. Și dacă facem acest lucru, atunci ne vom da seama că violența apare în toate mediile sociale și poate că ea este încă și mai greu de înțeles, având în vedere uh, această complexitate. Pentru că sunt medii sociale în care violența este mult mai aparentă, mult mai uh, prezentă decât în alte medii nu este ceva simplu de dezlegat și dacă vrem într-adevăr să mergem uh, până la capătul acestei lupte împotriva violenței, trebuie să spargem tăcerea, taburile și să putem să mergem uh, și să vedem ce se întâmplă în toate mediile sociale, chiar dacă pentru unii acest lucru este greu de acceptat. Al doilea aspect, foarte bine de altfel spus de doamna Zaborska printre alți colegi, avem nevoie de vigilență când vine vorba de e, violența între părinți și cum se reflectă ea asupra copiilor. Pentru că nu e vorba numai de distrugere și nesiguranță psihologică a copiilor din aceste cupluri, însă mai mult decât atât, e vorba de o recidivă și de o repetare a acestui gen de comportament de la o generație la alta în aceeași familie. Și dacă vrem să fim eficienți, ne trebuie date statistice care să ne permită să monitorizăm situația, să urmărim evoluția și, bineînțeles, să prevenim pe cât se poate acest gen de probleme. Ați vorbit foarte bine despre costurile legate de aceste inițiative, însă prevenirea este absolut esențială și aici avem multe, multe de făcut. Al treilea aspect asupra căruia vreau să vă atrag atenția sau vreau să ne atragem atenția nouă înșine. Uh, ei bine, în comisia noastră poate nu este simplu să facem acest lucru, însă trebuie să ne străduim să avem o abordare integrată și absolut pragmatică. Violența nu are ca victime numai femeile. Sunt și femei care sunt la rândul lor violente și violentează bărbații. Nu e totul alb și negru sau negru. Și îmi pare rău că vreau să spun, că spun lucrurile poate că unora nu le place ce aud, însă cred că vine momentul când trebuie să spui pe șleau. Uh, de exemplu, sunt familii în situație de divorț sau de separare care uh, cunosc aceste cazuri de violență a femeilor împotriva bărbaților. Eu cunosc cazuri, de asemenea, și de șantaj afectiv, psihologic, întreptate împotriva bărbaților. Și cred că uh, am uh, dat dovadă de integritate dacă am atrage atenția și asupra acestor aspecte. E o chestiune de onoare, dar nu numai, e o chestiune și de eficiență. Dacă dorim să fim eficienți în lupta împotriva violenței, trebuie să avem ochii deschiși și să fim absolut uh, activi. Și vă fac și am încredere în dumneavoastră că veți face acest lucru, doamnă raportor. Ultimul aspect – în ce privește măsurile concrete pe care le-ați uh, schițat, mai ales viziunea pe care o aveți asupra acestor centre sau refugii, adăposturi, cred că dincolo de aceste centre, existența lor, trebuie să ne preocupe mijloacele de care dispunem pentru a le pune pe picioare. Sunt state în care aceste structuri există deja. Dar dacă ele nu pot să funcționeze și nu au mijloace suficiente, atunci este inutil. Deci, dacă dorim politici eficace, haideți să mergem până la capătul acestor inițiative. Acum dau cuvântul Comisiei. Doamna Pike, Comisia. Pahol. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să fiu aici uh, alături de colegii de la Digi Justice, amândoi uh, raportăm doamnei Vivian Reding, care este foarte implicată în combaterea violenței împotriva femeilor și a inegalităților de gen. De aceea mă bucur că am lucrat atât de bine împreună, iar în ianuarie cu toții vom fi împreună la Digi Justice. Vreau să mulțumesc raportoarei pentru acest proiect de raport și pentru introducerea în această temă, de asemenea și onoraților membri pentru observațiile făcute. Și aș dori să susțin punctul de vedere al uh, raportorului și anume combaterea violenței este un subiect foarte important și la nivel european se observă un tot mai mare accent acordat acestei, acestui fenomen, pentru că există un impact public, de aceea trebuie să se dea un răspuns public la această chestiune. Săptămâna trecută a fost organizată la Bruxelles o conferință care a reprezentat prilejul de a prezenta un studiu care a fost pregătit pentru comisie uh, și aici era vorba despre armonizarea uh, măsurilor legislative la nivel de state membre. A fost uh, publicat de către serviciile noastre. Noi uh, am analizat să vedem care au fost măsurile politice care s-au luat în ceea ce privește combaterea violenței împotriva femeilor și a inegalităților de gen. Este un studiu care abia a devenit disponibil pentru toată lumea, deci vă recomand să analizați acest document. Sunt sigură că doamna raportor îl va lua în considerare atunci când va finaliza raportul. Ceea ce am observat uh, și s-a spus și săptămâna trecută, s-a declarat de asemenea și la conferința ONU de la uh, Beijing, acum 15 ani, uh, combaterea violenței împotriva femeilor um, este un aspect foarte important, de aceea atunci când vorbim despre abordarea acestui subiect, trebuie să ținem cont de o strategie amplă de egalitate de gen. În deschiderea conferinței de săptămâna trecut s-a vorbit despre măsuri care să fie incluse în pachetul pentru victime și de asemenea de măsuri în domeniul egalității de gen și acțiuni care să fie um, incluse în programul DAFNE. Există cinci priorități care sunt foarte importante în această strategie privind egalitatea de gen Prima prioritate este independența economică egală, iar oferindu-le femeilor independența economică nu înseamnă că ele nu vor mai fi prinse în situații de violență domestică, însă vor avea prilejul de a scăpa de asemenea situații. De asemenea, există foarte multe cauze, multe uh, surse ale uh, violenței împotriva femeilor și trebuie să se răspundă pe măsură. Știm că um, uh, violența împotriva femeilor uh, și violența uh, împotriva unui gen se adresează tuturor categoriilor, fie că este vorba despre minorități sau de alte grupuri vulnerabile. De asemenea, uh, femeile rome sunt expuse acestui pericol foarte mult ele au nevoie de uh, adăposturi specifice, pentru că cetățenii romi nu sunt uh, obișnuiți să rămână într-un singur loc, de aceea pentru această persoană este nevoie de niște adăposturi specifice. Dacă este vorba despre persoane cu dizabilități, de asemenea este nevoie de facilități specifice. Deci trebuie să privim diverse politici uh, și să abordăm toate punctele uh, din acest domeniu. Am observat că s-au făcut progrese la Consiliul Europei în ceea ce privește implementarea convenției și sperăm ca până la anul viitor lucrările pe această temă să se stabilizeze și astfel să se creeze contextul unei uh, colaborări cu statele membre, astfel încât convenția să fie implementată. Știu că discuțiile pe marginea convenției uh, sunt uh, foarte aprinse, există o serie de dezbateri în ceea ce privește domeniul de aplicare, se vorbește mult despre violența domestică, violența între femei și bărbați, Uh, în cadrul familiei, sigur că este vorba despre acte de violență îndreptate fie împotriva femeilor, fie împotriva bărbaților în cadrul familiei, se discută mult despre acest scop, uh, despre acest domeniu de aplicare la nivelul statelor membre, însă important este să abordăm acest subiect, să vedem care sunt cauzele care generează asemenea situații conflictuale. Comisia recunoaște uh, două puncte esențiale și aceste lucruri s-au menționat printre concluziile președinției spaniole, important este să ne îmbunătățim uh, mod, baza de date, să existe un sistem unitar uh, de colectarea informațiilor în ceea ce privește inegalitățile de gen. Deja există anumiți indicatori la nivel european care sunt dezvoltați într-o oarecare măsură, însă este vorba însă de niște indicatori limitați și sperăm că vom reuși să îi dezvoltăm pe viitor, iar pe viitor va trebui să ne folosim mai mult de instituțiile abilitate care să se folosească de expertizele lor, astfel încât să examinăm implementarea acestor indicatori. Trebuie să vedem ce trebuie să mai facem de la nivelul Uniunii Europene. Sigur că există anumite riscuri Există foarte multe dimensiuni diferite ale violenței, încât va fi greu să măsurăm totul. Însă, trebuie să stabilim care sunt prioritățile, ce trebuie măsurat cu adevărat, ce trebuie evaluat și acesta este obiectivul nostru și sper să vă concentrați asupra acestor aspecte în raportul dumneavoastră. Aștept cu nerăbdare să colaborăm și vă felicit încă o dată pentru uh, acest raport și pentru timpul acordat acestui subiect care este foarte important atât pentru femei cât și pentru bărbați. Vă mulțumesc! Mission, je repasse la parole à notre rapporteur, madame. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Svensson pentru a avea o intervenție de concluzie. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor colegilor și tuturor colegilor. Mulțumesc comisiei pentru informațiile furnizate. În uh, cuvintele mele introductive am spus că această problemă cuprinde mulți factori care interrelaționează. Acest lucru a fost menționat și de către colegii mei. Nu este vorba doar de o măsură care să fie implementată, ci trebuie să se țină cont de multe aspecte și să fie luate o multitudine de măsuri. Mulți colegi au subliniat faptul că acest tip de violență este generată de o societate care este inechitabilă și Sigur că da, acesta este un punct foarte important pentru Comisia FEM, un uh, punct pe care trebuie să-l abordăm în continuare. Mulți colegi, multe colegi au spus că violența în, apare în toate domeniile societății. Este vorba mereu de putere, despre control și acest lucru se observă la toate nivelurile sociale. Anumiți factori pot fi factori declanșatori. S-a vorbit despre sărăcie, despre alcool, despre șomaj și așa mai departe. Aceștia pot fi factori declanșatori. Într-adevăr, însă trebuie să recunoaștem că violența apare la nivelul tuturor grupurilor sociale, însă există anumiți factori care într-adevăr pot genera și declanșa asemenea tipuri de violență. Am vorbit de asemenea despre diversele manifestări ale violenței, despre o practică mai bună și o coordonare mai bună în practică și sper că vom reuși să gestionăm uh, aceste lucruri mult mai bine. Un punct de observare în mai multe limbi. S-a făcut de asemenea trimitere către Institutul uh, pentru Egalitate European. S-a vorbit despre colaborarea cu Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale. Această Uniunea Europeană, respectiv Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale, uh, va redacta un studiu cuprinzător vor fi chestionate femei din toate statele membre referitor la experiențele lor în ceea ce privește violența și, de asemenea, se va pune un accent și pe modul în care au fost trăite aceste experiențe și care au fost măsurile care au stat la dispoziția femeilor care au fost expuse la asemenea acte de violență. Pornind de la aceste afirmații ale femeilor, sperăm că vom înțelege mai bine care ar putea fi cele mai bune practici pe care să le dezvoltăm. Cineva a vorbit de asemenea despre ONG-uri și activitatea acestora, mai ales atunci când este vorba despre adăposturi și crearea acestora și sigur nu putem accentua suficient cât de importantă este activitatea asemenea, unor asemenea organizații neguvernamentale. Această chestiune a ONG-urilor uh, este una importantă, trebuie să le susținem. ONG-urile trebuie să fie susținute de la nivel social, pentru că nu ne putem baza uh, numai uh, pe faptul că ONG-urile preiau toată răspunderea, ci și întreaga societate trebuie să se implice. Deci societatea trebuie să preia răspundere, partea ei de răspundere. Apoi s-au um, menționat homosexualii și transexualii, respectiv cuplurile de homosexuali și transexuali, care ar trebui să fie implicate în acest raport și menționate ca atare. Se întâmplă de Asemenea, acte de violență trebuie să fie raportate. Este foarte important să existe posibilitatea acestei raportări și, de asemenea, se întâmplă de multe ori ca femeile să-și retragă aceste uh, reclamații, însă nu este bine când se întâmplă așa, pentru că de multe ori femeile care cad victima unor acte de violență își pierd încrederea în sine, iar dacă sunt eh, supuse unor acte de violență ulterioare, este foarte important ca societatea să preia răspunderea și să spună asta este o infracțiune care trebuie sancționată, societatea preia răspunderea și definește această infracțiune ca atare. Mă bucur foarte mult să colaborez cu dumneavoastră, să putem completa împreună acest text aceasta este numai prima discuție, pentru că este prima examinare a proiectului de raport. Sunt cât se poate de deschisă pentru o colaborare cât mai bună cu colegii din cadrul comisiei. Nici unul dintre noi nu are răspunsurile la toate întrebările existente și nimeni nu poate să răzbată singur, nimeni nu poate să înainteze propuneri bune singur. Lucrurile ies bine dacă se lucrează în echipă numai atunci se pot trage și concluzii adecvate. Deci, abia aștept să lucrez împreună cu dumneavoastră. Și vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru dezbaterea de astăzi. Am reținut foarte multe propuneri pozitive. raportor, donc, euh, Mulțumesc, doamnă raportor. Les amendements fixés Data limită este 8 decembrie la prânz. 8 decembrie la prânz pentru a depune amendamentele pentru propunerea de raport a doamnei Svensson. Votul în comisia noastră pe 26-27 ianuarie 2011 și în plenară probabil în martie 2011. Vă mulțumesc foarte mult și așa că predau înapoi președinției doamnei Svensson. vi vidare på dagordningen och eh, nästa punkt... Conform ordinii de zi, următorul punct este punctul 8. Este vorba despre descărcarea de gestiune pe 2009, bugetul, bugetul general al Uniunii Europene, secțiunea 3, Comisia. Vă amintesc că coordonatorii au hotărât că, din cauza termenelor foarte scurte, doamna Garcia Perez uh, este raportoare pentru aviz. Ea va înainta propuneri referitoare la activitatea din cadrul comisiei, uh, referitoare la descărcarea de gestiune 2009. Ne bucurăm că doamna Garcia Perez este alături de noi. și că s-a arătat dispusă să preia această sarcină și cu aceasta îi dau cuvântul. Doamne Garcia Perez, aveți cuvântul. Intentar ser muy breve. Mulțumesc, doamnă președinte, o să încerc să fiu succintă. S-a făcut târziu și știu că unii mai avem și alte lucruri de făcut ce privește raportul de față, vroiam să adăugăm elemente noi față de rapoartele anterioare, dar asta nu înseamnă că nu are atât de multă importanță pe cât ne-am doriu. S-a vorbit despre acea dimensiune de gen din buget, acel gender budgeting, care trebuie să fie luat în considerare în toate fazele de abordare uh, ale bugetului. Curtea de conturi și Curtea de justiție au uh, declarat că acest uh, principiu este un principiu general, valabil pentru Uniunea Europeană și politicile noastre, bugetul trebuie să reflecte aceste aspecte. Deci toate procedurile bugetare europene trebuie să reflecte această dimensiune de gen. Raportul special al Comisiei de Conturi pe care îl salutăm vorbește despre acțiuni pentru formare vocațională finanțată de FSE. E bine, am dori să existe și alte rapoarte legate de toate aceste activități care sunt menite a promova dimensiunea de gen, egalitatea de gen. Iată un raport uh, lăudabil, dar ar putea să existe și alte rapoarte legate de dimensiunea de gen în alte politici ale UE. De asemenea, ne-am dorit ca viitoarele programe să se bazeze pe evoluția și analiza pieței muncii și, bineînțeles, că selecția personalului trebuie să fie realizată uh, în mod adecvat. Este vorba, bineînțeles, de formarea uh, femeilor în statele membre care să țină cont de aceste dimensiuni, de nevoile lor specifice, când vine vorba deci de informare, de training și așa mai departe. Nu are sens să investim în investiții care nu o să ducă la efecte pozitive, autentice în ceea ce privește, de exemplu, integrarea femeilor pe piața muncii, pentru că ele nu vizează, nu țintesc adevăratele probleme cu care se confruntă femeile în viața activă. De asemenea, mai sunt observații din partea Curții de Conturi în ceea ce privește neplata anumitor uh, sume în cadrul programului DAFNE. Ne-am dorit ca în viitor o adevărată implementare a programului DAFNE să fie o realitate. E vorba de inițiative care luptă împotriva violenței. Mai există astfel de e, inițiative Uh, Daphne este una dintre acestea cu cea mai mare vizibilitate și este mare păcat că acest program Daphne nu este folosit așa cum trebuie. Nu înseamnă că sunt proiecte ineficiente în sine, ci trebuie să ne asigurăm că Comisia monitorizează programele, proiectele respective și că acestea obțin rezultatele scontate. În sfârșit, insistăm asupra importanței uh, unei bugetări pe dimensiune de, dimensiune de gen în toate fazele bugetului, nu numai la sfârșit, ci și încă din amonte, când trebuie luate anumite decizii cu această conotație de gen. Mulțumesc foarte mult, doamnă Garcia Perez. Ați uh, adus niște elemente extrem de importante în discuție și cred că nu trebuie să mai revin și să spun cât de importantă este această dimensiune de gen când vine vorba de buget. Și, bineînțeles, ne trebuie bani și fonduri care să ducă și la rezultate. Acum dau cuvântul Comisiei, reprezentantului Comisiei. Rog. Microfon. Nu avem microfon. Mike. Sorry. Yes, I would like to... Da. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru proiectul de aviz privind descărcarea de gestiune. În ce privește această bugetare pe gen, este deosebit de importantă, însă nu înseamnă că trebuie să avem bugete separate în funcție de gen sau că ar trebui să fie cheltuiți mai mulți bani pentru femei. Așa cum s-a spus în raport, aceasta ar însemna de fapt o mai bună planificare și executare a bugetului în sectorul uh, public și o mai mare transparență a cheltuielilor la buget. Comisia a recunoscut importanța acestui, acestei bugetări pe dimensiunea de gen și există o, o monitorizare care are loc în mai multe domenii în acest sens, mai ales în lumina uh, circularei pe buget care vizează pregătirea ciclurilor anuale bugetare care trebuie să ia în considerare includerea acestei dimensiuni de gen. De asemenea, ne preocupă problema bugetării pe gen când uh, facem uh, audit uh, pentru Fondul Social European. Eu însumi sunt auditor, eu însumi, colegii mei, când merg să fac audit, verifică dacă aceste principii sunt aplicate când vine vorba de proiectele care sunt selecționate. Bineînțeles că ne dorim mai mult în acest sens. În ceea ce privește uh, acele rapoarte, rapoarte speciale ale curții de conturi și trainingul vocațional. Da. Bineînțeles, noi salutăm raportul respectiv. Și încercăm să avem o abordare uh, bazată pe o mai bună cunoaștere a nevoilor pe piața muncii, o selecție adecvată a beneficiarilor și o bunătățire a transparenței programelor și a gestiunii acestora. Bineînțeles că noi avem o gestiune împărtășită cu statele membre. Principala răspundere aici revine statelor membre noi putem să le orientăm, să le ghidăm, să le dăm asistență în cadrul comitetelor de monitorizare și să le sprijinim să adopte criterii de selecție mai bune. Vă mulțumesc! Doamna Garcia Perez, mulțumesc! Foarte pe scurt, vreau să dau asigurări comisiei că noi suntem conștienți de faptul că această uh, bugetare pe dimensiune de gen nu înseamnă mai mulți bani pentru femei, ci faptul că banii alocați trebuie să contribuie la sporirea egalității între femei și bărbați. Înțelegem perfect aceste lucruri. Vreau să vă spun că nu sunt expert în buget, Așa că mulțumesc secretariatului Comisiei pentru că ne-a ajutat foarte mult redactarea acestui aviz. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Garcia Perez, și data limită pentru depunerea amendelor, amendamentelor este 8 decembrie, votul la comisie 26-27 ianuarie și 20 martie în plenară. Acum trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi de astăzi. Doamna Fiona Hall, pe care o întâmpinăm aici, în comisia noastră. O să ascultăm să vedem ce ne spune despre perspectiva de gen și activitățile de observare a alegerilor la Parlamentul European. Doamna Hall face parte din grupul de coordonare a alegerilor și de observare a alegerilor. Ea a pregătit acest raport și a ajuns la o serie de concluzii și așteptăm cu mare nerăbdare să auzim aceste concluzii, așa că dau imediat uh, cuvântul doamnei Hall. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat în această dupămasă pentru a vă prezenta raportul meu. Este un raport care vorbește despre perspectiva de gen și alegeri. Și aș dori să mă refer la două aspecte. <clears throat> În primul rând, se pune întrebarea uh, perspectivei de gen în ceea ce privește alegerile europene, la nivel european, și apoi, uh, bineînțeles, perspectiva de gen și alegeri în țările la care se trimit delegații pentru a observa alegerile. În ce privește partea sau dimensiunea europeană, uh, statisticile sunt extrem de pozitive când vine vorba de implicarea femeilor în observarea alegerilor. În uh, mandatura 2005-2009, foarte multe, 30% dintre deputați au fost femei, un lucru deci extrem de pozitiv și, practic, s-a făcut o statistică legată de modul în care s-au implicat femeile în observarea alegerilor, membrii ai delegației, președinții ai delegației, observatori, direct numiți de comisie pentru a um, prezida o misiune de observare a alegerilor. Și este clar că și femei suntem implicate foarte mult um, în acest proces, uh, la fel de mult ca și vizibilitatea noastră și activitatea noastră în Parlament. Acum, în ceea ce privește Uh, misiunile de observare a alegerilor și modul în care acestea, acestea sunt organizate, ei bine, am văzut din experiență proprie că um, de fapt, uh, în aceste misiuni de pregătire și aici cam jumătate dintre din personalul implicat sunt femei. Deci, din perspectiva europeană, nu ar fi mari probleme. Însă, dacă ne uităm la rolul femeilor ca și observatori, uh, în țările în care au loc alegeri, atunci situația se schimbă. A existat o evaluare sistematică a femeilor, implicarea lor, în ultima perioadă și aceasta la două niveluri. Observatorii care merg la un birou de vot în ziua alegerilor și se uită pe lista de votanți sau de fapt mai bine zis, au o listă în care ei verifică dacă se respectă cadrul legal și așa mai departe. E bine, sunt puncte care trebuie uh, bifate pe această listă și există uh, o întrebare legată de rolul femeilor la biroul de vot. Câte persoane de la biroul de vot sunt femei? Uh, dacă va președintele biroului de vot este o președintă și așa mai departe. Și bineînțeles că e vorba aici de sute și sute de astfel, astfel de birouri de vot și de, de fișe. Iată cum noi uh, adunăm aceste date. Mai mult decât atât, misiunile de observare uh, a alegerilor vizează și contextul general în care se desfășoară alegerile și uh, contextul politic și așa mai departe. Și practic, în aceste misiuni de observare și în rapoartele de la sfârșitul misiunilor se pune mult accent pe rolul uh, femeilor uh, în uh, viața politică din țările respective, la guvern, parlament și așa mai departe. Bineînțeles, când vine vorba de birourile de vot, am constatat multe îmbunătățiri în ce privește circumscripțiile electorale, însă mai există, bineînțeles, probleme legate de implicarea în general a femeilor în viața politică în anumite țări. Dar, în general, femeile, ca și um, um, făcând parte din echipele de, de, de, de, de alegere, ai bine, acolo ele sunt implicate suficient de mult, însă când vine vorba apoi de implicarea politică a femeilor, aici situația este diferită. Practic, pentru ca femeile să poată să-și facă auzită vocea, ar trebui să ajungă la o masă critică de aproximativ 30% în adunările legislative respective sau în parlamente. Este clar că pe teren vedem altceva. Dar este clar că nici noi, la nivel european, nu suntem perfecți. Dacă ne uităm la Parlamentul European, există exemple foarte bune de participare a femeilor. Suedia 46, tot așa, Finlanda 40 uh, și așa mai departe. Dar avem și exemple foarte, foarte proaste. Numai 22% în Regatul Unit, țara din care provin eu și așa că este greu să tragi concluzii și să spui uh, ce trebuie făcut, pentru că nici la nivel european nu am rezolvat complet această problemă. Practic, noi putem să spunem ca și observatori ai alegerilor că femeile se pot implica mai mult în menținerea în discuție și pe agenda a această chestiune a implicării femeilor. De multe ori, ca și uh, membrii delegațiilor de observare, ne întâlnim cu membrii guvernelor și mai departe și trebuie să uh, îi chestionăm în permanență în ceea ce privește aceste aspecte. Pentru că practic, de multe ori ne, ne concentrăm prea mult pe acele incidente care sunt spectaculoase uneori în alegeri și nu este uh, asta cel mai important. De multe ori, uh, pentru unii, aceste probleme sunt mai degrabă neimportante și nu contează de mult ca și echilibrul politic și alegerile propriu-zise. Însă cred că e important să păstrăm această chestiune pe agenda uh, prioritară, pentru că numai astfel vom putea să uh, perpetuăm uh, implicarea femeilor, uh, această chestiune pe agenda noastră, în țările în care trimite misiuni de observare, monitorizare a alegerilor, pentru că în aceste țări să se poată recunoaște, conștientiza acest aspect. Este ceea ce trebuie să facem. Am înțeles noi acest lucru și acest lucru trebuie să fie vizibil și conștientizat de către toată lumea când vine vorba de jocul politic. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare a unui subiect extrem de important și de interesant, pentru că, până la urmă, vorbim aici despre democrație, nu așa? Cred că atunci când facem o distinție între partea europeană pe de o parte și uh, alte țări pe de altă parte, această diviziune este foarte interesantă și mi-a plăcut și rezumatul pe care l-ați făcut legat de, legat de problemele care se pot întâlni și de partea noastră și cât de important este să facem îmbunătățiri și la nivelul nostru dacă dorim să influențăm alte state. Am în dosarul meu această listă cu informații și cred că ar trebui ca să fie distribuită și altor membri ai Comisiei, pentru că este un document extrem de important pe o temă care ne interesează foarte mult. E important să știm ce se întâmplă acolo, dar de asemenea e important și uh, să știm care ar fi potențialele măsuri pe care le, le-am putea lua. Încă o dată vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea făcută astăzi, dar și pentru materialele pe care le putem studia acum și le putem avea ca bază de plecare pentru activitatea noastră ulterioară. Mulțumesc! Doamna Moran dorește să intervină. Foarte pe scurt, pentru că ați evidențiat o problemă foarte importantă și cred că comisia noastră trebuie să fie extrem de fermă aici. Este vorba de locul femeilor în partidele politice. Pentru că aici împărtășesc ceea ce a spus doamna președinte în ceea ce privește funcționarea democrației și locul femeilor într-o viață democratică Însă acest loc al femeilor în mecanismul democratic uh, uh, este strâns legat de rolul și poziția femeilor în sânul partidelor politice și aici avem interesul să fim extrem de incisivi. Uh, yes, indeed. <laughs> Uh, yes, da, într-adevăr. Și tocmai asta este una de întrebările pe care le-am pus atunci când am întâlnit cu partidele politice. Uh, care sunt măsurile existente, dacă există asemenea măsuri, pentru a se asigura că femeile sunt într-adevăr reprezentate adecvat printre candidații care participă la alegeri, pentru că, evident, nu o să ai un anumit număr de oameni în Parlament dacă nu ai numărul necesar de candidați. Și uh, Există niște măsuri care variază considerabil în unele țări. Există locuri dedicate femeilor, un anumit procentaj din locurile disponibile este pentru femei. În alte cazuri există o încurajare mai mică. Spre exemplu, nu e nevoie de un uh, depozit inițial la fel de mare. Poate pare un lucru mărunt, dar în realitate într-o țară în care este extrem de dificil să găsești banii necesari, este foarte util ca acest depozit să fie mai scăzut pentru femei. Deci este un pas înainte. Dar, cum spuneam, practicile variază foarte mult și atunci când vorbim cu uh, partidele politice am descoperit acest lucru și vreau să știm dacă există niște măsuri pozitive pentru creșterea participării. Tocmai pentru că este o problemă care este greu cuantificabilă. Și uneori, dacă există măsuri care insistă ca un anumit procentaj din candidați să fie femei, tot există o posibilitate de scăpare, o portiță de scăpare, pentru că femeile respective nu sunt uh, în fruntea listei sau nu li se acordă niște roluri importante în cadrul echipei de candidați. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Hall. Și cu aceasta am terminat ordinea de zi din această după-amiază. Vom relua ședința mâine dimineață la ora 9 și avem câteva voturi pe care trebuie să le facem. Am modificat puțin ordinea de zi pentru mâine. Aș dori să mulțumesc secretariatului pentru uh, această întâlnire și să le mulțumesc și interpreților și revenim, cum spuneam, mâine dimineață la ora 9. O zi bună!